Good afternoon. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bună ziua. V-aș ruga să vă ocupați locurile, vă rog. Vom începe peste foarte puține minute. <laughs> Your motion for the changes.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 Uh, let me start. Dați-mi voie să încep, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie să încep. Deschid această reuniune. Este o reuniune absolut neobișnuită, este un moment istoric în istoria Uniunii Europene. Este pentru prima oară în istorie când, iată, avem o întâlnire comună la care participă reprezentanții statelor membre, ministrii agriculturii, la care este reprezentată Comisia Europeană și la care este reprezentat și Parlamentul European. Vom discuta politica agricolă comună astăzi. Este una dintre cele mai vechi politici ale Uniunii Europene. Bun venit, în primul rând, domnului ministru Savitski, președintele Consiliului de Resort și domnului Cioloș, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală și bun venit tuturor miniștrilor agriculturii din statele membre. Iată, suntem cu toții împreună și îl avem aici pe președintele Comisiei pentru Agricultură, domnul De Castro. Vă mulțumesc tuturor și datorită dumneavoastră avem parte de acest eveniment neobișnuit. Dați-mi voie ca la început să menționez una dintre cele mai mari performanțe ale Uniunii Europene și aceea este faptul că fiecare poate să-și folosească limba maternă în cadrul dezbaterilor noastre. Și voi face același lucru. Și, stimați colegi, aș dori să vă urez bun venit din nou. Vom discuta astăzi despre propunerea de reformare a politicii agricole comune, propunere venită din partea Comisiei și aș dori să vă amintesc faptul că colegul nostru Albert Das, Comisia Agri și împreună și alte comisii ale Parlamentului European au pregătit și au adoptat în iunie o propunere cu privire la modificările care vor avea loc în cadrul PAC. Această politică este extrem de importantă ea reprezintă 37% din cadrul financiar multianual. Și astăzi, prin această reuniune și prin deciziile ce vor urma, dorim să ne asigurăm că agricultorii europeni sunt puternici, că sunt competitivi pe plan mondial și că agricultura, în general, este solidă. Și asta pentru că noi suntem convinși că agricultura este unul din elementele care ne vor ajuta să ieșim cât mai repede din această criză. Tratatul de la Lisabona acordă prerogative speciale Parlamentului European cu privire la agricultură, cu privire la decizii bugetare și cu privire la decizii în cadrul politicii pentru pescuit. Facem uz de aceste competențe sporite astfel încât să ajungem la decizii comune și astfel încât aceste dezbateri și aceste decizii să fie cât mai transparente. Dorim să fim în permanență în strânsă legătură cu publicul larg, să știm ce se întâmplă în teritoriu Știm că această politică este extrem de importantă pentru milioane de cetățeni europeni. Ne confruntăm cu noi provocări și ne dorim ca această politică să fie cât mai eficientă cu putință. Ea trebuie să se orienteze mai mult către populație, astfel încât deciziile Uniunii Europene să fie înțelese la nivelul regiunilor, fie că vorbim despre regiuni periferice sau centrale, fie că vorbim despre operatori mici sau mari, există multe moduri de a face agricultură și există diferite viteze de dezvoltare și noi de, ne dorim ca politica noastră să țină cont de toate aspectele acestea și mai ales de aspectele de mediu. Extrem de important este factorul producție, o producție sănătoasă, pentru că vrem cu toții să ducem o viață sănătoasă și trebuie ca spațiul rural să fie la fel de atrăgător precum spațiul urban. Sunt absolut convins că discuțiile pe care le vom avea astăzi, de fapt discuțiile pe care le lansăm astăzi, într-o manieră atât de largă, nu reprezintă decât o continuare a ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni în Uniunea Europeană. Eu însumi am participat la multe întâlniri într-o serie întreagă de state membre. De cele mai multe ori am fost însoțit de comisarul Cioloș și de alți reprezentanți ai guvernelor, de ministrii agriculturii din statele membre. Și iată, astăzi am ajuns la această dezbatere largă, în urma căreia putem înțelege care este potențialul soluțiilor pe care le propunem și astfel încât Uniunea Europeană să aibă parte de cele mai bune șanse. Dumneavoastră sunteți specialiștii, dumneavoastră sunteți cei care decideți care este direcția în care se va dezvolta politica agricolă comună și aș dori să vă urez toate cele bune, mult succes, astfel încât să ajungeți la soluții și la rezultate bune. Vă urez dezbateri fructuoase și este important să fim însoțiți în cadrul acestor dezbateri de cetățenii noștri. Este foarte important. Vă mulțumesc pentru atenție. Mr. President. Grazie. <clears throat> Voglio ringraziare. Mulțumesc. Îi mulțumim Parlamentului European pentru posibilitatea care, pe care ne-o dă pentru a desfășura aceste dezbateri în acest spațiu larg, împreună cu toți ministrii agriculturii din Europa și împreună cu Consiliul de Ministri. Domnule președinte, mă bucură faptul că agricultura înseamnă atât de mult pentru dumneavoastră. Este într-adevăr important să găsim răspunsurile potrivite pentru agricultorii europeni. Le urez bun venit tuturor la această dezbatere comună privind reforma PAC. Pentru prima dată, Consiliul pentru Agricultură este reprezentat aici, la Parlamentul European, alături de Comisia Agri a Parlamentului European. Această reuniune arată clar care este importanța reformei PAC, o reformă care are un cu totul alt context decât înainte. În 1992, reforma a avut o logică a continuității, care a fost posibilă pentru că uh, prețurile scăzuseră foarte mult în ultimii 50 de ani. Dar astăzi ne confruntăm cu, cu cu totul altă realitate. Agricultorii europeni, la fel ca cei din lumea întreagă, de fapt, au un uh, se confruntă cu un context uh, neobișnuit Piețele sunt lovite de o mare volatilitate, un lucru care pare că o să dureze în sistemul nostru. Sistemul nostru de ofertă alimentară se va confrunta cu mari provocări în anii ce vor veni și acest lucru înseamnă că din partea noastră se așteaptă foarte multe lucruri, din partea noastră a politicienilor. Avem nevoie de o agricultură care să garanteze securitatea alimentară, și care să pună la dispoziția cetățenilor bunurile publice, în contextul în care ține cont de schimbările climatice, de coeziunea socială, teme despre care am tot vorbit în ultimii ani. Este de asemenea foarte important să vorbim despre durabilitatea economică, despre sustenabilitate. Cu alte cuvinte, suntem răspunzători pentru a utiliza instrumente cât mai bune, astfel încât să ne putem ridica la înălțimea acestei noi provocări. Trebuie să producem mai mult și să poluăm mai puțin. În acest sens, avem nevoie de sprijinul sectorului agricol. Trebuie ca acest sector să fie mai puternic, mai competitiv. Agricultorii trebuie să fie în poziția, într-o poziție din care să poată, față, să poată face față cu succes provocărilor astfel încât veniturile lor să fie garantate și astfel încât supraviețuirea lor să nu fie pusă în pericol. Propunerile comisiei au fost criticate vehement în Parlament și în Consiliu. S-a instalat un sentiment al nesiguranței În comunicarea din 18 noiembrie 2010, Comisia își uh, prezenta intențiile, intenții pe care le-am apreciat cu toții, dar care, iată, nu au fost urmate de propuneri la fel de ambițioase. Trebuie să ne asigurăm că nu continuăm doar într-o logică a continuității și că introducem elemente noi. Se pare că producția agricolă este uh, trebuie să rămână la același nivel, că nu va fi promovată. Se pare că sarcinile care apasă pe umerii agricultorilor vor crește și mai mult, vor fi sporite, iar măsurile de combatere a crizei, iată, au fost multe, dar nu au dus la mare lucru. Noi am inițiat un curs foarte ambițios în cadrul Parlamentului. Am avut două rapoarte, ale, un raport al colegului Lyon și un raport al colegului Des. Și de aceea dorim să procedăm în conformitate cu mandatul care ne-a fost acordat prin votul extraordinar, prin votul majoritar din ședința plenară. Acum, iată, avem procedura codeciziei, ceea ce înseamnă că noi, împreună cu dumneavoastră, cu Consiliul, suntem răspunzători pentru această cale ambițioasă. Inițiativa de astăzi merge, iată, în această direcție. Sperăm că va și rămâne așa, pe termen lung. Discuțiile ne vor ajuta să găsim un numitor comun, să trasăm limite acolo unde este cazul vom uh, încerca să ajungem la un numitor comun cât se poate de repede. Cred că pot spune că majoritatea membrilor sunt conștienți de faptul că nu vor putea sustrage responsabilităților lor. În momentul în care textul nu corespunde ambițiilor noastre. Aș mai dori să mulțumesc uh, președintelui Savinski pentru că um, a contribuit la organizarea acestei reuniuni uh, și a um, Uh, făcut în așa fel încât uh, discuțiile să continue. Mulțumesc uh, și celorlalți, mai ales domnului comisar Cioloș, care nu a refuzat această discuție, care, și discuții care uneori, după cum știm, pot deveni destul de intense. Cu aceasta voi încheia această intervenție introductivă. Aș dori să, îi, îi, să le urez bun venit raportorilor domnului Santos, domnului Danton, și domnului Lavia. Are cuvântul acum domnul Savitski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. drodzy goście. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați colegi, stimați oaspeți, stimați participanți la reuniunea de astăzi, domnule președinte, domnul președinte, domnul Buzek, tocmai a spus că această dezbatere este una de o importanță istorică. Și acest lucru este uh, valabil și pentru mine. Uh, noi, la președinție, aplicăm uh, reglementările prevăzute în tratatul de la Lisabona în ceea ce privește codecizia. Acesta este un motiv pentru asta. Apoi, uh, relansăm o, debat, uh, lansăm o dezbatere cu privire la reforma politicii agricole comune și, în al treilea rând, este prima dată că Polonia are președinția uh, Uniunii Europene. Aș dori să vă informez că ideea pentru această dezbatere uh, s-a născut la un uh, consiliu informal de la Wroclaw în uh, septembrie. Inițiativa a fost a domnului De Castro, dar și a domnului comisar Cioloș. Și, de asemenea, și eu am fost prezent la această reuniune și împreună am decis că vom avea această dezbatere Uh, deschisă cu privire la aceste reforme, aceste politici um, care sunt uh, din ce în ce mai complexe pentru că trebuie să satisfacă uh, pretențiile consumatorilor, trebuie să facă față provocărilor viitorului, dar trebuie în același timp să satisfacă atât interesele um, consumatorilor cât și a producătorilor. Am, am decis așadar să organizăm trei dezbateri în Parlamentul European. Prima, va, prima reunește uh, deputați și ministrii agriculturii, următoarea se va ține pe 23 noiembrie, iar apoi ne vom reuni cu organizații ale agricultorilor. Așadar, vom uh, vorbi cu cei care sunt în prima linie a frontului cei mai afectați de deciziile noastre. Această dezbatere se va ține pe 7 decembrie. Și am planificat de asemenea și o reuniune a experților care să evalueze propunerea comisiei, dar și achiul ce va fi fost elaborat până atunci. Prima propunere din uh, pachetul legislativ de șapte regulamente a fost prezentată în octombrie, în timpul Consiliului de Ministri, iar um, evaluarea preliminară a avut loc atunci. Putem spune că um, nu a existat foarte mult entuziasm atunci, dar eu cred că merită să continuăm această dezbatere și să o ducem la următorul nivel. De asemenea, într-o săptămână ne vom reuni la Consiliu și atunci vom uh, discuta în mod aprofundat cu miniștrii cu privire la plățile directe. În decembrie vom discuta despre dezvoltarea rurală. Acesta este programul propus de către președinția poloneză calea, așadar, atingerii unui compromis cu privire la politica agricolă comună, vor exista toate aceste etape. Cu toții uh, suntem conștienți de faptul că ne confruntăm cu o mare provocare. Bilanțul uh, de sănătate din 2008 a prezentat uh, provocări pentru noi toți. Avem uh, provocări de mediu uh, în ceea ce privește schimbările climatice și în același timp există așteptări foarte mari din partea cetățenilor și agricultorilor. De asemenea, există aspecte care au fost deja definite în tratate, de care nu putem uh, să scăpăm, trebuie să le implementăm. Deci uh, bagajul nostru de obligații este în continuă creștere. Propunerea cum a fost ea formulată, o vom lua ca un punct de plecare și sperăm că împreună vom putea defini o nouă și mai bună politică agricolă comună. Este ceva ce este foarte important pentru președinția polonă. Dorim ca noua PAC să fie mai simplă, uh, regulile să fie mai simplu de înțeles, să fie o politică mai adaptată la provocările viitorului astfel încât uh, și agricultura noastră în uh, uh, viitor și pe scala, pe, la nivel global să fie competitivă. Vă mulțumesc foarte mult pentru evenimentul de astăzi. Cred că este un foarte bun punct de pornire și uh, cred că suntem pe calea bună înspre o nouă PAC. Domnul comisar. Merci. Uh... Mulțumesc. Euh, în primul rând, aș vrea să le mulțumesc Parlamentului European și Consiliului pentru faptul că au organizat această dezbatere privind reforma politicii agricole comune, propunerea făcută de comisie în acest sens. Și țin mai ales să-i mulțumesc domnului președinte Buzek pentru atenția deosebită pe care o acordă acestei politici, care, după cum spun eu adesea, e poate singura politică comunitară clar economică. Și pentru prima oară când Parlamentul European este implicat în acest proces de luare a deciziei. De aceea cred că această ocazie de a dialoga între Consiliu și Parlament, cele două brațe care vor uh, legii, deci această ocazie e un moment istoric. Tot istoric este și procesul de codecizie care se aplică unei politici comunitare care va avea un impact mult mai puternic decât orice altă decizie de politică sectorială. Spun acestea deoarece ceea ce vom hotărâ noi împreună la nivel comunitar se va aplica în fiecare stat membru și în fiecare regiune. De aceea mă bucur să văd Uh, vitalitatea acestor dezbateri pe această temă, lucru care mi se pare normal. Am început cu dezbaterea publică organizată anul trecut. Acum continuăm cu o dezbatere pe marginea propunerilor făcute. Însă de data aceasta va trebui însă să reușim să ajungem la o hotărâre. Deci nu doar să ne exprimăm, va trebui să uh, ajungem la o decizie în legătură cu toate elementele propuse. Și acesta este și specificul politicii comunitare. Nu putem alege doar ceea ce ne place și să lăsăm pe din afară ce nu convine. Nu trebuie să ajungem la o înțelegere în ceea ce privește toate punctele în mod coerent pentru ca politica comunitară să-și mențină coerența. Subliniez faptul că se vor lua decizii politice, însă pe marginea unor instrumente tehnice care trebuie să se aplice pe teren. Comisia Europeană a făcut un pachet de propuneri. E un document destul de stufos, cu multe elemente, cu multe pagini și cred că e foarte important să studiem în aprofundime conținutul acestor propuneri. De multe ori uh, avem o poziție politică în legătură cu un punct sau altul, însă e important să se înțeleagă și să se asimileze tot ceea ce s-a propus. Și de aceea această serie de conferințe pe care domnii de Castro și Savitski au, le-au propus pentru săptămânile următoare vor fi foarte, deci această serie de conferințe va fi foarte utilă. Deoarece astfel vom putea analiza propunerile și vom putea înțelege ce anume s-a uh, propus. Bineînțeles, vor fi reacții, uh, fiecare trebuie să se implice, să se exprime, deoarece cu toții vom fi implicați în procesul de luare a deciziei. Însă în presă am auzit deja reacții în legătură cu anumite puncte care nu au fost aprofundate, deoarece se fac deja comentarii asupra unor propuneri pe care Comisia nu le-a făcut sau se trag concluzii asupra unor elemente care niciodată nu au fost prezentate ca atare în propunerea legislativă a Comisiei. Iată de ce cred că vom avea ocazia să analizăm lucrurile, să analizăm acest proiect coerent mai în profuzime. Și domnule De Castro, pot să vă asigur că propunerea făcută acum de comisie e perfect coerentă cu cea făcută în comunicarea din noiembrie anul trecut. Bineînțeles, putem uh, să nu agrem totalitatea elementelor din propunere, însă, de exemplu, în ceea ce privește producția alimentară, în ceea ce privește stimularea agricultorilor pentru a crește producția în mod durabil. Deci, în aceste domenii, de exemplu, se introduc elemente de sprijin direct, elemente de gestionare a pieței cu un sprijin financiar pentru a încuraja pe agricultori să-și crească în mod durabil producția. Toate aceste propuneri fac parte dintr-o viziune de ansamblu a reformei PAC. O viziune de ansamblu care în același timp ține cont de nevoile agricultorilor, de faptul că aceștia trebuie să-și poată continua activitatea, însă care ține cont și de aspirațiile cetățenilor europeni. Și repet, politica agricolă comună e o politică publică. Și dacă această politică publică nu poate împăca cele două părți direct implicate, deci bineînțeles pe agricultori ca beneficiari direct, direcția ei sprijinului și marele public care prin alimentație, prin peisaj și prin vitalitatea zonelor rurale are de câștigat. Deci dacă nu reușim să facem o propunere care să uh, împece cele două interese, deci fără o astfel de politică, nu vom face decât să mărim și mai mult uh, decalajul care există între uh, publicul larg și agricultori. Agricultorii trebuie sprijiniți pentru ca ei să-și desfășoare munca în interesul general al societății, deci în această direcție se îndreaptă propunerea făcută. Acum voi reveni rapid asupra problemei uh, echilibrului între o producție suplimentară și utilizarea durabilă a resurselor. Așa cum a spus și aici, mulți spun că viitoarea politică agricultură va pune bețe în roate producției, știind că trebuie totuși să producem mai mult. Știți, cu măsurile de mediu propuse, unii spun că nu facem decât o ecologizare de suprafață și că nu ținem cont de buna gospodărire a resurselor naturale. Bine, faptul că există aceste două poziții, aceste două tipuri de reacții extreme, bine, asta, după părerea mea, demonstrează faptul că propunerea e echilibrată. Se sprijină producția agricolă, însă în același timp agricultorii sunt încurajați să facă o agricultură durabilă. Și pe de altă parte, politica agricolă comună nu devine acum o politică care are ca singur scop gestionarea peisajelor, ci o gestionare productivă a terenurilor agricole, încă o dată în mod durabil. Nous avons fait un effort. Am depus un efort nemai văzut pentru a profita de pe urma cercetării și inovare, inovării pentru a crește productivitatea agricolă. Și am discutat despre asta de mai multe ori. Pe viitor nu avem altă cale. Dacă vrem să creștem productivitatea în mod durabilă, pe teren va trebui să punem în practică rezultatele obținute în domeniul cercetării. Și aici trebuie să ne dăm seama că s-au făcut eforturi pentru a identifica un buget de cercetare și inovare pentru agricultură. Iar noi, împreună acum, va trebui să asigurăm o utilizare cât mai eficientă a bugetului pentru a ne asigura că creșterea productivității la nivel european se face durabil, folosindu-se în mod eficient informațiile pe care le avem uh, în domeniul științific. Uh, acum în ceea ce privește sprijinul pentru zonele defavorizate, pentru a putea produce peste tot în Europa, Europeană, inclusiv în aceste zone. În această privință am întărit sprijinul pentru aceste zone defavorizate în cadrul propunerii. De asemenea, am hotărât să definim mai bine sprijinul cuplat uh, la producție în regiunile în care există riscul dispariției producției sau agricultorilor din cauza uh, diferențelor marcate în ceea ce privește condițiile de producție. Deci toate aceste măsuri au ca scos sprijinirea producției și a creșterii capacității de producție. De asemenea, am propus niște instrumente durabile pentru gestionarea piețelor pe baza discuțiilor pe care le-am avut, deoarece vrem ca piețele să devină o adevărată plasă de siguranță, însă voi reveni ulterior la acest lucru. Acum aș vrea să mă refer uh, la competitivitatea ecologică din cadrul primului pilon. Cred că e important să încercăm să țintim către performanță pe viitor în sectorul agricol, însă fără să aducem atingere resurselor naturale. Eu cred că agricultorii nu au de câștigat de pe urma acestei opoziții care se face între gestionarea resurselor și producția agricolă. În foarte multe regiuni deja există principii clare în cadrul politicilor publice pentru a sprijini interesul agricultorilor. Atunci când vorbim despre creșterea productivității, cu toții suntem de acord că trebuie crescute productivitatea și producția, însă nu cred că în Europa putem crește producția doar prin sporirea suprafețelor cultivate. Nu, putem crește producția printr-o gestiune mai bună a terenilor deja în circuit. Deci, iată două elemente care trebuie puse la oaltă. Iar măsurile propuse au fost făcute în așa fel încât să putem obține rezultate fără a crea birocrație suplimentară. Și așa cum se spune, crește povara administrativă. Parlamentul European îi cere Comisiei Europene să asigure o mai bună gestionare a bugetului pentru diferitele politici. Și tocmai asta facem. Dacă vrem să obținem rezultate, trebuie să ne stabilim și niște obiective. Și cea mai simplă PAC, Politica Agricolă Comună, ar fi să dăm bani fără să cerem nimic în schimb. Însă, de fiecare dată, Parlamentul, ceea ce e normal, deoarece Parlamentul e responsabil în fața alegătorilor, deci Parlamentul e responsabil de buna gestionare a resurselor financiare și deci, de spuneam, de fiecare dată Parlamentul îi cere Comisiei să uh, dea socoteală în legătură cu banii care sunt folosiți. Da, și de aceea și noi atunci când propunem măsuri cerem să se obțină niște rezultate și facem asta prin dispozitivele cele mai simple cu putință. Acum, elementele de simplificare. Mă refer în continuare la povara administrativă. Dacă vă uitați în programul de dezvoltare rurală, vedeți că am propus o nouă guvernare pentru această politică de dezvoltare rurală, pentru a oferi un nivel maxim de flexibilitate statelor membre și pentru ca aceste măsuri să poată fi folosite cât mai simplu. Și dacă e să ne uităm la situația actuală, vedem că dispozitivul propus e mai simplu și va fi mult mai bine adaptat la nevoile statelor membre. Deci și aici am depus un efort de simplificare. De asemenea, am redus povara administrativă în ceea ce privește controlul măsurilor de ecocondiționalitate tocmai pentru a reduce povara administrativă asupra agricultorilor, dar și a beneficiarilor. Acum, ținem, re, ținem cont de regiunile și de statele membre care asigură o bună gestionare a resurselor financiare și, în mod proporțional, se vor putea reduce numărul de controle dacă resursele sunt folosite așa cum trebuie. Deci, iată încă un element de simplificare uh, față de sistemul actual. De asemenea, sistemul de plăți pentru micii agricultori, un alt element, care ne va permite să simplificăm controlele pentru 33% din beneficiarii PAC, însă care 30% din beneficiari care acoperă doar 3% din suprafețele agricole. Iată încă un element care va reduce povara administrativă atât pentru agricultori cât și pentru administrație. Iar în ceea ce privește măsurile de ecologizare, și aici vă reamintiți că am discutat despre mai multe măsuri uh, în cadrul dezbaterilor publice, deci am propus până la urmă doar măsurile care sunt ușor de controlate, verificat. Deci aici, dacă ne uităm la obiectivul pe care l-am fixat cu acest instrument propus în PAC și dacă ne uităm la povara administrativă, nu cred că am sporit această povară. De asemenea, se cere din ce în ce mai multă socoteală în legătură cu rezultatele obținute și resursele folosite. Privește piețele am respectat ceea ce am stabilit înainte. Deci mecanismele de piață trebuie consolidate pentru a fi o plasă de siguranță, care să ne permită să intervenim în situație de criză și am făcut asta prin uh, consolidarea măsurilor, stocările și intervențiile și de asemenea prin clauza uh, excepțională în situații de criză. Deci acum suntem mult mai capabili să intervenim și să acționăm rapid în caz de criză. Propunem și instrumente care nu există acum pentru a gestiona situațiile dificile de pe piață prin fondurile de asigurări și prin sistemele de asigurare. Și dacă ne gândim aici la ponderea pe care o dăm organizațiilor de producători în ceea ce privește funcționarea pieței, ne dăm seama că vedem că pe viitor vom putea asigura o mai bună gestionare a pieței, nu printr-o povară administrativă, printr-o implicare puternică a administrațiilor publice, ci printr-o implicare mai puternică a producătorilor în, însă și în ceea ce privește buna gestionare a pieței. Și dacă vom reuși într-adevăr să consolidăm organizațiile de producători și dacă vom reuși să le dăm instrumentele financiare pentru a putea lucra, ei bine, dacă vom reuși acesta, cred că vom reuși să gestionăm piețele așa cum trebuie și în același timp le vom permite piețelor să transmită semnalele uh, pozitive care au nevoie producătorii. Iată deci câteva elemente pentru a vă explica că această propunere este echilibrată, este o propunere pentru o Uniune cu 27 de state de membre, cu o agricultură diversificată, însă obiectivul comun este să menținem coerența politicii noastre agricole comune. Paulo, bineînțeles, Comisia va fi disponibilă pentru orice discuție, pentru îmbunătățirea acestei propuneri, însă în momentul de față vă cer un lucru. Haideți să analizăm cu atenție propunerile făcute. E drept, sunt niște propuneri tehnice, însă dezbaterile politice, să nu uităm, vor trebui să ducă la niște decizii asupra unor instrumente tehnice care vor fi puse în aplicare pe teren și care trebuie să fie atât simple cât și eficace. Vă mulțumesc și, bineînțeles, sunt gata pentru a discuta cu dumneavoastră. Non avremo dubbi, caro eh, comisario della COP. Mulțumim, domnului comisar. Ne bucurăm de cooperarea cu dumneavoastră și cu toate serviciile Comisiei în aprofundarea acestei reforme. Din păcate, ministrul agriculturii din Danemarca nu a putut fi alături de noi pentru că a avut un, o problemă la aeroport și de aceea dau cuvântul domnului Sofoclis Aletraris, ministrul agriculturii din Cipru. Chirie Proedre du Ευρωκοινοβουλίου, Chirie Proedre de Επιτροπής Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte al Parlamentului, mulțumesc, domnule comisar, doamnelor și domnilor, stimați membri ai Consiliului, stimați membri ai Parlamentului European, bună ziua tuturor, dați-mi voie să încep prin a mulțumi tuturor pentru această inițiativă, pentru organizarea acestei dezbateri. Pentru mine este o ocazie deosebită de a mă de a lua cuvântul aici mai ales dat fiind faptul că avem, îl avem pe domnul comisar Cioloș alături de noi și pe domnul președinte al Consiliului. Toate aceste organisme, toate aceste instituții trebuie să coopereze pentru ca lucrurile să meargă bine și pentru a fi siguri că reforma PAC va fi un succes răsunător. Este cu siguranță cea mai complexă și cea mai bine dezvoltată politică a Uniunii Europene Comisia a făcut propuneri care conțin multe elemente, care conțin, uh, care au un obiect foarte extins și aș dori să îi mulțumesc domnului comisar Cioloș pentru eforturile extraordinare pe care le-a făcut în acest sens. Sunt multe provocări care ne stau înainte, într-adevăr, Multe sarcini sunt foarte complicate și e clar că trecem printr-o perioadă foarte dificilă. De aceea și este foarte important ca această misiune dificilă de a reforma PAC să fie un succes. Noi, în al doilea semestru al anului 2012, vom uh, conduce Consiliul de Ministri și misiunea nu ne va fi deloc ușoară. Până la sfârșitul anului 2012 va trebui să fi adoptat principalele decizii pentru a ghida politica agricolă comună pe făgașul cel bun. Suntem o țară mică și știm foarte bine care sunt complicațiile și complicațiile și sarcinile grele care ne așteaptă. Dar, în același timp, interesul nostru național pentru rezolvarea acestei probleme este extraordinar și nu ne dorim decât să fim constructivi, astfel încât să atingem obiectivele noastre comune într-un spirit constructiv, după cum am mai spus. Sperăm că această reformă va fi de bun augur atât pentru Comisie cât și pentru Parlament și dați-mi voie să spun, fără să anticipez vreo dezbatere ulterioară, că noi privim cu ochi buni propunerea care se află acum pe masă din partea Comisiei și pe măsură ce ne apropiem de atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020, trebuie să mergem pe o cale care să permită suficiente resurse pentru, pentru cercetare și dezvoltare, o cale care să facă un uz bun de bunurile publice și care să se ridice, ridice la înălțimea provocărilor puse de schimbarea climatică. Ne trebuie o politică care să fie bine adaptată la nevoile unităților agricole, la nevoile fermelor mici și mari și care, în sens larg, să aibă în vedere situația din fiecare regiune agricolă. Trebuie să maximizăm potențialul fiecărui element din această ecuație și sunt absolut convins că vom găsi mijloacele necesare pentru a reuși acest lucru. Bineînțeles, cadrul financiar multianual devine tot mai strict și trebuie să ținem cont și de asta. Cu toții ne dorim ca acest sector să se dezvolte cât mai mult și considerăm că aceste pachete din partea Comisiei trebuie să fie adoptate. Cu toții putem avea un impact semnificativ dacă vom contribui la acest efort. Și trebuie să înțelegem cât de importantă este această politică agricolă comună. Ea, până la urmă, ne ajută să rezolvăm problemele care ne așteaptă, în special în cadrul politicii sau strategiei Europa 2020. Aș dori să mulțumesc și, și să asigur toate serviciile instituțiilor europene că vom fi în măsură să dezvoltăm pachetul din partea Comisiei și că până la urmă vom obține o propunere de reformă care va fi în măsură să simplifice lucrurile. Îi mulțumesc domnului comisar Cioloș pentru declarațiile sale. Trebuie ca lucrurile să fie puse în practică, în special în ceea ce privește primul pilon. Trebuie să avem în vedere și micile unități agricole și micii fermieri. Și este de asemenea necesar ca noi să ne sincronizăm cu toții și să ne sincronizăm și transsectorial, deci cu alte sectoare, pentru ca lucrurile să meargă bine. pilonul 1 reprezintă baza pe care construim pilonul 2 al PAC. Și dacă nu vom reuși să facem acest lucru în timp util, uh, vom ajunge la întârzieri care până la urmă vor pune sub semnul întrebării programele de dezvoltare rurală. Nu trebuie ca PAC să se desfășoare cu un pilon fiind tot timpul prioritar în detrimentul celuilalt. Când vine vorba despre dimensiunea climatică, credem că trebuie să reducem emisiile și să găsim căi de a scădea amprenta de dioxid de carbon asupra mediului. Pacul este un instrument prin care putem atinge toate aceste obiective climatice Clima, într-adevăr, se schimbă și acest lucru trebuie să fie un lucru de care să se țină cont în cadrul PAC. De asemenea, utilizarea resurselor. Trebuie să existe criterii care să fie adaptate la nivelul riscurilor cu care ne confruntăm. Multe mai trebuie să fie făcute. Nu toți și-au dat seama că dacă oamenii părăsesc sectorul agricol, până la urmă acest lucru afectează mediul înconjurător. Acest lucru este extrem de ușor de observat în Cipru, pentru că avem astfel de suprafețe agricole marginale care au fost părăsite și care până la urmă au dus la un fenomen de deșertificare care este dăunător mediului. Este pur și simplu dăunător să dacă agricultorii își abandonează suprafețele agricole. Și până la urmă se ajunge la o suprafață agricolă mai puțin fertilă. Poate credeți că acest lucru se aplică doar în spațiul mediteranean, dar să știți că nu este așa. Cred că acest lucru se aplică și în alte părți ale Uniunii Europene. Trebuie să avem grijă și în ceea ce privește alocarea banilor, în special în pilonul al doilea. Dacă analizați logica Comisiei în materie de evaluare de impact, veți vedea că putem obține un scenariu realist care să oglindească, într-un fel, pilonul întâi. Cred că aceasta este o abordare foarte productivă Bineînțeles, mai e spațiu de, mai e, mai e loc de îmbunătățire, dar pentru ca aceste îmbunătățiri să aibă loc, trebuie să vedem cum se îmbină toate aceste propuneri și cum pot să fie aduse la un numitor comun și asta într-o manieră constructivă. E clar că există multe bune intenții din partea tuturor și acest lucru este foarte util în cadrul acestor dezbateri. Mulțumesc! Bine, grazie al ministru Sofoclis e adesso il turno. Mulțumim, domnule ministru. Trecem acum la următorii vorbitori, și anume raportorii. Domnul Capula are cuvântul. Momento, ilustres membros da mesa, senhoras e senhores ministros e caras e caros colegas. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc tuturor pentru participarea la această reuniune, pentru că acest lucru simbolizează modul în care cele trei instituții pot să coopereze. În numele grupului meu și în calitate de raportor, nu pot decât să vă spun că suntem cât se poate de disponibili să cooperăm cu, alt, cu celelalte grupuri politice, dar și cu Comisia și Consiliul. Politica agricolă comună este cea mai veche Uh, politică din Uniunea Europeană și se bazează pe principiul prosperității și solidarității care au inspirat întregul proiect european. Nu trebuie să uităm că uh, în agricultură ne regăsim identitatea culturală, rădăcinile. Și din acest punct de vedere trebuie să Uh, rezistăm uh, timpurilor grele, chiar dacă asta înseamnă și uh, o creștere a fenomenului de egoism național. Um, PAC trebuie să fie mai echitabilă față de regiuni, state membre. În același timp trebuie să fie să protejeze mediul și să fie uh, Uh, și să reconcilieze de asemenea și interesele consumatorilor și contribuabililor. Deci este ceva dificil, trebuie să lucrăm într-un spirit al compromisului. Comisia a venit cu o propunere care stabilește principiile și obiectivele care sunt uh, în linie cu poziția Parlamentului. Anul acesta, Parlamentul de două ori s-a exprimat cu privire la acest subiect, adoptând rapoartele Lyon și uh, DES. Important este însă um, să vedem și cum punem în practică aceste uh, principii. Uh, au existat uh, foarte multe critici și din partea statelor membre și din partea uh, agricultorilor. Plățile directe sunt, la in, sunt uh, miezul acestei reforme și Um, vor, se vor baza numai pe uh, criterii istorice, ceea ce este de nejustificat, mai ales uh, dacă analizăm situația mai îndeaproape. Cred că propunerea Comisiei este exact opusă față de ceea ce ar trebui să fie. Fondurile naționale ar trebui să fie stabilite odată ce au fost deja făcute calculele și, bineînțeles, ar trebui să existe uh, calcule de corectare în cazul în care uh, există această necesitate. Această reformă este esențială și vom avea nevoie de foarte mare implicare, dar și de un spirit de compromis. Sunt convins că putem găsi un acord și cu privire la celelalte aspecte, cum ar fi uh, ecologizarea, intervențiile uh, directe criteriile pentru a decide eligibilitatea și um, găsirea unui echilibru între acești piloni și celelalte fonduri structurale. Bineînțeles, suntem dispuși să ne, asum să ne asumăm responsabilitatea acestor decizii în această, um, în această perioadă dificilă și nu pot decât să încurajez pe toată lumea să facă la fel. Mulțumim, domnul Dantan. Monsieur le Président, Je voudrais sur la question... Vă mulțumesc. Vă reveni asupra organizării comune a pieței și voi reaminti două lucruri. În primul rând, în raportul colegului nostru Albert Des, Parlamentul European s-a exprimat în favoarea consolidării rolului agricultorilor ca producători în lanțul alimentar. În raportul domnului Jose Bove de asemenea, am spus că partea pe care o au uh, producătorii e în scădere și în 10 ani aceasta a scăzut cu 10%. E clar că trebuie să soluționăm această problemă. Un al doilea lucru pe care vreau să-l reamintesc. Istoria recentă ne-a arătat că dacă uh, lăsăm doar regulile de pe piață să soluționeze crizele, nu vom reuși să facem nimic. Pe lângă crizele de pe piață, agricultorii au și criza de mediu, criza sanitară și iată că producătorii au probleme din ce în ce mai mari, deoarece marja lor s-a tot redus de-a lungul timpului. Propunerea pe care ne-o face Comisia conține niște elemente interesante pentru a face față acestor probleme, însă e clar că regulile sfinte ale concurenței au redus din uh, vigoarea unui demers inițial mai generos. Va trebui să uh, avem mai multă transparență pe piață, mai ales în ceea ce privește stocurile. Va trebui să aprofundăm propunerea făcută, însă cred că e esențial să redefinim împreună dreptul la concurență care se aplică agriculturii și sectorului agroalimentar. Putem oare să lăsăm marea distribuție să devină um, un mastodont, scuzați-mă, fără să reacționăm? Știți că autoritățile de concurență vorbesc de carteluri aici. Vor să vorbească de carteluri, mă scuzați, atunci când uh, câteva mii de agricultori vor să se organizeze. Pentru a interveni în ceea ce privește um, funcționarea pieței, Comisia Europeană trebuie să fie reactivă. E misiunea sa și nu vrem să o retragem. Însă să ne întrebăm ce se va întâmpla cu actele delegate și actele de execuție pe care vrea să, de care vrea să se ocupe Comisia. Eu cred că aceste decizii ar trebui să fie luate mai degrabă la nivelul Consiliului de Ministri și al Parlamentului European și nu în Comisia Europeană. Mulțumesc, Michel. Acum Giovanni Lavia. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului, domnule comisar, dragi colegi, doamnelor și domnilor, e o mare plăcere să particip la această reuniune, deoarece noi, cei care ne-am ocupat de raportul privind reforma politicii agricole comune aici în Parlamentul European. Deci avem o șansă unică de a ne asculta unii pe alții, e o șansă unică de a-i asculta pe reprezentanții tuturor țări, ai organizațiilor, pentru a vedea care sunt reacțiile lor la propunerile făcute. Politica agricolă comună este o politică istorică, este prima politică europeană. O politică care a pus la aceeași masă totdeauna toate țările pentru a ajunge la o poziție comună. În momentul de față e clar uh, plus valoarea acestei politici agricole comune și e clar că împreună putem obține rezultate foarte bune, mult mai bune împreună decât dacă am avea politici agricole naționale. Și de aceea politica agricolă comună are această vocație europeană atât de clară. Politica agricolă comună are nevoie de resurse, iar propunerea făcută de comisie în ceea ce privește resursele pentru noua politică agricolă comună, deci în ceea ce privește aceste resurse, am asistat din păcate la o înghețare față de, în termen real față de 2011, însă în ceea ce privește resursele coerente, am văzut că în următorii ani, resursele se vor diminua constant. Reducerea ponderii PAC în bugetul european e ceva care ar trebui să ne dea de gândit și nu putem rămâne indiferenți. E clar că politica agricolă comună trebuie să meargă mână în mână cu noul cadru financiar multianual și, domnule comisar, asta mă îngrijorează pe mine. Dumneavoastră știți foarte bine că aprobarea noului cadru financiar – se poate face prin unanimitate. Iar acum, în această perioadă de criză profundă, știți că pozițiile sunt foarte diferențiate între țări. Și știți că situația actuală nu poate crea decât îngrijorare. Acesta este contextul în care și noi, Parlamentul European, trebuie să ne confruntăm cu uh, redefinirea poziției noastre în ceea ce privește reforma PAC. Noi trebuie să știm clar care vor fi resursele uh, dedicate agriculturii înainte de a soluționa lucrurile. Știți că trebuie să facem acestea înainte de aprobarea, trebuie să știm toate acestea înainte de aprobarea cadrului financiar multianual. Știți că inițial aveam un alt calendar, s-ar putea acum să amânăm lucrurile, însă cred că e necesar să știm ce facem, deoarece va fi foarte greu să deficim uh, măsurile de ecologizare de la pilonul 1 dacă nu știm ce resurse avem pentru acesta. Va fi greu să definim conținutul politicii de dezvoltare rurală fără un cadru financiar, fără să știm uh, nu avem cum să facem regulile de finanțare fără să știm despre ce vorbim. E clar că e un parcurs pe care trebuie să-l facem împreună, o cale pe care trebuie să o batem împreună, odată cu uh, discuțiile pentru cadrul financiar multianual. Și un lucru mă îngrijorează, așa cum am mai spus. În ceea ce privește alinerea fostelor regulamente la tratatul de la Lisabona. Aici nu ne uh, îndreptăm rapid către încheierea acordurilor, ceea ce e îngrijorător. Nu e ceva bun. Și asta nu ne va face să terminăm, să încheiem mai repede reforma. Deci trebuie să soluționăm această problemă a alinierii la tratatul de la Lisabona pentru a ne asigura că ceea ce facem e corect. Și acum închei cu o urare cu o dorință. Conținut, conținuturile privind finanțarea PAC, deci sper eu să ducă la o mai bună utilizare a resurselor. Și sper să ducă de asemenea și la o revizuire a mecanismelor de sancționare, care de prea multe ori au văzut cum doar statele membre practic uh, trebuiau să fie supuse unor regulamente, unor revizuiri Vă mulțumesc. Acum începem cu ministrul agriculturii din Belgia, Sabin Laurel, după care ministrul din Bulgaria, Naidenov. Sabin. Merci beaucoup, Paolo. Je voudrais tout d'abord te remercier. Merci. Mulțumesc, Paolo. Îți mulțumesc ție și lui Marek pentru faptul că ai, ați permis organizarea unei astfel de reuniuni. E prima oară când avem așa ceva și vedem cât de important e să discutăm cu toții, deoarece ne aflăm încă o decizie. În ceea ce privește propunerea, aș vrea în primul rând să salut o serie de aspecte pozitive care există. Și deci asta înseamnă că vom putea să începem să lucrăm concret. În al doilea rând, o serie de măsuri sunt pozitive pentru noi, cum ar fi cele pentru tinerii agricultori, chiar dacă nu sunt suficiente. De asemenea, există și propuneri privind măsurile de urgență și știți cât de mult am avut nevoie de așa ceva în criza laptelui, de exemplu. Alte măsuri pozitive, măsuri care le vor permite organizațiilor de producători să se structureze pentru a avea o putere de negociere mai importantă. Deci acestea sunt câteva aspecte pozitive, însă pe lângă acestea există și o serie de elemente negative. În primul rând, Poate că elementul cel mai fundamental, cel puțin din analiza făcută de noi asupra textelor, nu asupra unor zvonuri. Deci, principala problemă pentru noi este că nu vedem o mai mare simplificare sau o transparență sporită. Din potrivă, la Consiliu deci am impresia că facem un fel de lasagna cu tot felul de straturi, cu gusturi diferite, însă printre care simplificarea nu se prea simte. Al doilea rând, acea distribuție între statele membre și în interiorul statelor membre. Aici nu avem cum să ne dăm acordul și dacă e să mă refer la Belgia, în cantitate de ministru belgian, pot să-mi permit asta. Deci noi, Belgia, vom fi o țară care va pierde cel mai mult. Și noi vom pierde, deci, uh, ținând cont de faptul că noi suntem totuși printre agricultorii, avem agricultorii uh, cei mai eficienți și mă gândesc aici mai ales la aspectele periurbane. Un alt element negativ, ecologizarea. Da, împărtășim acest obiectiv, însă nu suntem de acord cu măsurile propuse. Credem că sunt prea costisitoare și prea complexe, deci ar trebui să existe mai multă flexibilitate, după părerea noastră. Un al patrulea element la punctele negative abandonarea sistemului de cote la zahăr, începând cu anul 2015. Știm însă că acest sector a fost reformat uh, foarte mult în 2005, însă cerem o perioadă de adaptare. Da, nu suntem neapărat împotriva renunțării la cote, însă nu din 2015. Acum, în ceea ce privește cel de-al doilea pilon, și aici suntem de acord cu o serie de obiective – la Consiliu am exprimat anumite puncte cu care nu suntem de acord, cum ar fi, de exemplu, definiția zonelor defavorizate. Însă, pentru a face o analiză mai fină și mai tehnică asupra acestor texte, care sunt tehnice și ele, deci pentru așa ceva, așa cum cer și alții, cred că avem nevoie de niște cifre mai precise, mult mai precise în ceea ce privește propunerea Comisiei și în ceea ce privește repartizarea pe state membre. Și pentru a încheia, Asta e o primă analiză. Deci, după părerea noastră, din propunerile făcute de comisie lipsește un element esențial și anume nu există niciun element structurant și puternic care să combată un adevărat flagel care afectează atât consumatorii cât și agricultorii și anume volatilitatea prețurilor. Deci nu se propune nimic pentru a combate volatilitatea. Și bineînțeles, Paulo și Marek și Dacian știți cu toții că Belgia, bineînțeles, se va implica în mod uh, constructiv la discuțiile ulterioare. Mulțumesc, Sabin. Acum domnul Miroslav Naidenov, ministrul al agriculturii din Bulgaria, după care trecem la deputați. Uh, благодаря ви, господа председатели, уважаеми господин комисар. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că ați uh, organizat această reuniune. Îi mulțumesc de asemenea președinții, le mulțumesc președințiilor maghiare și polone pentru faptul că au permis uh, organizarea acestei discuții comune pe marginea reformei viitoare, privind uh, pe marginea reformei politice agricole comune. Vă voi prezenta acum uh, sugestiile mele și comentariile mele. În primul rând, ajutoarele directe, ecologizarea și schema de sprijin specific și coziunea. În ceea ce privește plățile directe, acestea sunt extrem de importante și reprezintă un sprijin uh, pentru veniturile agricultorilor. Totuși, pentru a putea atinge obiectivele din politica agricolă comună și pentru a face față provocărilor avem nevoie de o finanțare adecvată redistribuirea între statele membre și în interiorul statelor membre e un punct important. Și sperăm ca toți agricultorii să fie tratați pe picior de egalitate, indiferent de țara lor de origine. Metoda de corecție a plăților directe e un pas înainte, e drept, însă credem că ar trebui să avem niște măsuri mai ambițioase în această privință. Acum, referitor la convergență. Pentru Bulgaria și România ne-am dori ca în 2014 să se ajungă la nivelul cel mai ridicat de plăți și nu mai târziu. Deoarece acest sprijin va fi foarte important pentru agricultorii români și bulgari. Datorită acestui sprijin, ei își vor putea găsi locul pe piața europeană. Acum, aș vrea să mă refer la ecologizare. E drept că e important să se introducă măsuri ecologice, însă procentul propus e mult prea ridicat de 30%. Eu cred că ar trebui să existe o flexibilitate sporită pentru ca fiecare stat membru să-și poată soluționa propriile probleme uh, ecologice în mod specific. În ceea ce privește posibilitatea de a acorda sprijin uh, și ajutoare în funcție de condiționalitate, salutăm această idee, deoarece astfel vom putea ajuta anumite sectoare care au probleme deosebite, cum ar fi sectorul creșterii de animale. În ceea ce privește pragul de 150 de euro, aici noi avem anumite rețineri. Credem că acest prag ar trebui să fie mai flexibil. Credem că statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a gestiona mai bine fondurile în cadrul uh, pilonilor 1 și 2 iar transferurile ar trebui să se bucure de o flexibilitate sporită. Acum, în ceea ce privește anul de referință 2011, e un element important. Pentru proiectele propuse pentru 2014, spre deosebire de alte state membre, Bulgaria are terenuri mult mai importante decât cele prevăzute. Deci de aceea vom avea mai multe proiecte și asta e o tendință în creștere. Acum, referitor la reglementarea piețelor și ceea ce privește intervențiile pe piață și diferitele aspecte sectoriale. Suntem pentru punerea în aplicare a diferitelor instrumente și considerăm că aceste măsuri uh, reprezintă într-adevăr o plasă de siguranță. În ciuda acestui fapt, credem că trebuie întreprinse și alte măsuri. Cât despre dezvoltarea rurală, prioritățile și obiectivele și pachetul de instrumente pentru evaluarea riscurilor, sprijinim toate măsurile care duc la o mai bună cooperare între sectorul silvic și cel agricol și eh, cel academic. Însă nu putem să ne dăm acordul în ceea ce privește rezerva de 5% din propunerea Comisiei. Vă mulțumesc, domnule ministru. Doctorul Naidenov, îmi cer scuze, însă e foarte important să respectați timpul alocat, deoarece unii colegi trebuie să și plece mai repede. Acum trec la deputați. Începem cu domnul Albertez, după care doamna Eras Garcia. Domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule comisar, stimați miniștri din statele membre, domnilor și domnilor. Parlamentul, Consiliul și Comisia au de asumat o răspundere mare în viitorul politicii agricole comune după 2013. Vorbim despre 40 de milioane de țărani în Europa care utilizează peste 170 de milioane de hectare de teren agricol. Avem o răspundere în numele celor 500 de milioane de utilizatori care zilnic trebuie să fie aprovizionați cu alimente proaspete răspundem de zeci de mii de locuri de muncă în sectorul agricol. Dacă mă uit la sectorul agricol european, mai ales în ultimele decenii, pot să spun că a fost mai durabilă această politică decât politica financiară și economică din statele membre. Dacă mă uit la dezbaterile care au avut loc, am impresia că politica agricolă comună ar fi avut uh, cele mai mari deficite, de fapt. Dar, de fapt, cele mai mari deficite sunt altundeva. În acest context nu, do- nu trebuie să gândim de la o, un proces uh, legislativ la altul sau de la un proces electoral la altul, ci pe termen lung, astfel încât să nu diminuăm potențialul agricultorilor noștri europeni. Cei mai mulți din cele, cele mai multe din cele 625 de pagini au fost deja citite de mine și vă pot spune că impresia mea este următoarea. Ne așteaptă un proces birocratic sporit și dacă Comisia se așteaptă că acest proces administrativ va fi sporit, aș dori să știu de ce. Trebuie ca propunerile să fie verificate înainte de a emite critici și convins că da, sunt și cred că dacă criticăm o anumită propunere, trebuie să venim cu o contrapropunere. Noi avem timp în Parlamentul European în următoarele luni pentru a găsi compromisuri bune care să țină cont de problemele agriculturii europene. Eu sunt convins că în acest uh, document care ne-a fost înaintat nu se ține cont de diversitățile despre care s-a vorbit. Trebuie ca agricultura europeană să aibă perspective bune, trebuie să demontăm inegalitățile, trebuie să demontăm deficitele acolo unde nu se face o agricultură durabilă. Nu vreau să intru în detalii pentru că nu am suficient timp, dar după cum știți, diavolul se ascunde în detalii și despre aceste detalii trebuie să discutăm în viitor. Nu trebuie să avem o reformă în urma căreia agricultorii să se aleagă cu mai puțin, dar să se confrunte cu sarcini administrative și birocratice mai mari. Acest lucru nu trebuie să se întâmple. Trebuie să garantăm faptul că perspectivele agricultorilor europeni rămân în picioare, iar obiectivul nostru este acela de a, de a facilita desfășurarea activităților agricole agricultorilor noștri europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, domnilor și domnilor miniștri, domnilor și domnilor, da, cred că e foarte important să avem această posibilitate de a discuta. E important, deoarece miniștrii de agricultură din statele membre poate au deja o părere în legătură cu propunerea comisiei privind reformarea PAC și e important să discutăm, să avem această discuție, deci între miniștri și între eurodeputați. Deja am avut ocazia să discutăm aici în Parlamentul European, însă e foarte important că avem și acest schimb de opinii. În ceea ce privește pozițiile Parlamentului exprimate în rapoartele anterioare, deci aceste poziții sunt uh, nucleul strategic în ceea ce privește opinia noastră privind viitorul PAC. Înțeleg și faptul că există multă nesiguranță în ceea ce privește anumite privințe. În ceea ce privește bugetul, Parlamentul, de exemplu, deja s-a pronunțat și am spus că nu vom admite nicio reducere a bugetului pentru PAC, deoarece noi știm clar un lucru. Dacă avem aceleași provocări și dacă suntem cu toții de acord în legătură cu instrumentele noi care trebuie puse în practică, e bine, pentru asta avem nevoie de un buget pe măsură. Și de aceea noi insistăm asupra acestui lucru în continuare. Există și alte elemente asupra cărora am avut anumite rețineri, unii uh, deputați. Deci uh, anumite elemente din uh, propunerea domnului comisar au dus la reținerile noastre și știți și dumneavoastră, domnule Cioloș. Se spune că propunerea ține cont de diversitatea agriculturii europene, însă cred că anumite aspecte nu oglindesc acest lucru. De exemplu, dacă am avea uh, Uh, dacă avem, uh, de exemplu, un, un tarif comun, înseamnă că nu ținem cont de diversitatea agriculturii europene. Eu cred că ar trebui să ne modificăm abordarea pentru a face față uh, diferitelor probleme care există în, uh, în sectoarele diferite din agricultură. Domnule comisar, v-am auzit spunând că vreți să mențineți producția în toate zonele din Uniunea Europeană. Și în cazul zahărului, cred că este un exemplu clar care ne arată cum o decizie greșită poate duce la abandonarea producției în anumite teritorii. Deci cred că trebuie să gândim foarte mult în legătură cu propunerea Comisiei privind cotele la zahăr 2015. Uh, Parlamentul European deja a avut o poziție diferită în această privință, deci cred că avem niște dezbateri deschidere, niște dezbateri în care suntem în stare să, să schimbăm părerile noastre, deoarece avem nevoie de ceva care să garanteze viitorul sectorului, viabilitatea acestuia și care să garanteze uh, rămânerea oamenilor în sectorul uh, rural, deci la țară. Și sper că în următoarele luni să avem posibilitatea de a îmbogăți discuțiile dintre noi și să ajungem la un acord de pe urma căruia să aibă de câștigat sectorul agrar. Mulțumesc! Acum doi miniștri. Ilsa Heiner, ministra federală din Germania, și Rosa Aguilar, ministra uh, din Spania. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule președinte Savitski, domnule comisar, stimați colegi din Consiliu și din Parlamentul European. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la reuniunea de astăzi a Parlamentului, respectiv a Comisiei pentru Agricultură. Salut faptul că avem ocazia astăzi ca, împreună cu colegii din Parlamentul European, Uh, dar și cu colegii din uh, Consiliu să discutăm acest subiect. De la bun început aș dori să spun că Germania sprijină obiectivele uh, propuse de comisie, însă, la fel ca și alți colegi, considerăm că există unele puncte esențiale care sunt în continuare deschise și care vor trebui să fie clarificate de-a lungul procedurii. Voi enumera câteva dintre ele. În primul rând, Um, abordarea Comisiei în ceea ce privește distribuția între statele membre, în ceea ce privește plățile directe, um, e bine, aici considerăm că este un sistem transparent, îl salutăm, însă avem nevoie de claritate în ceea ce privește bugetul total, deci perspectiva financiară. Distribuția plăților directe între statele membre trebuie să fie decisă în legătură cu uh, viitorul cadru financiar și uh, în același timp cu și în concordanță cu uh, fondurile structurale, de exemplu și politica de dezvoltare rurală. Sprijinim propunerea Comisiei cu privire la distribuția națională sau regională a um, plăților directe. Cu această abordare, noi în Germania am înregistrat succese în ceea ce privește uh, cordo, uh, corelarea uh, plăților cu uh, suprafața este uh, ceva bun, dar nu trebuie să fie impusă alte criterii. Um, de asemenea, însă, uh, respingem introducerea unui plafon. Comisia nu mai dorește să, uh, să s-a, um, uh, um, a renunțat la ideea de cuplării complete și noi suntem împotrivă, deci uh, considerăm că aceasta trebuie făcută în continuare, însă trebuie asigurate unele perioade tranzitorii. Apoi, în ceea ce privește contribuțiile și aspectele ce țin de mediu, Germania susține poziția Comisiei de a crește fondurile acordate pentru uh, ecologizare, însă toate acestea trebuie să fie în armonie cu obiectivele uh, alimentației și agriculturii durabile și uh, culturilor pen, uh, pentru utilizare energetică. Deja astăzi uh, agricultorii uh, prestează servicii în ceea ce privește domeniul uh, mediului Iar uh, în cazul unei ecologizări suplimentare a politicii agricole comune, ei nu trebuie să fie dezavantajați. De asemenea, ar trebui, de aceea ar trebui să fie uh, verificat și modul în care această ecologizare uh, poate fi uh, extins și înspre al doilea pilon. În al treilea rând, dezvoltarea dural, uh, rurală. Avem nevoie de uh, siguranță, de certitudine a planificării în cadrul uh, acestui pilon. De aceea trebuie să se um, um, evite transferarea responsabilităților către statele uh, membre. De asemenea, în ceea ce privește stabilirea um, zonelor defavorizate, dorim ca principiile de până acum să fie, și criteriile să fie uh, Um, respectate și menținute. În ceea ce privește fondurile europene și um, crearea de parteneriate, e bine aici, cred că din punctul nostru de vedere um, ar trebui să se îmbunătățească acest uh, sistem. Apoi, în ceea ce privește simplificarea PAC, este ceva foarte important. Uh, încurajez Comisia să uh, facă progrese în acest sens, iar propunerile actuale nu sunt suficiente în acest sens. Din păcate, ne temem că propunerile vor duce la o mai mare com- complicare și la eforturi mai multe. Însă sunt de acord cu cei care au spus că suntem în fața uh, și la începutul unui îndelung proces și sunt convinsă că vom găsi uh, soluțiile bune, mai ales că trebuie să facem acest lucru. Vă mulțumesc! Doamna Rosa Aguilar are cuvântul acum. A trebuit să facem unele modificări în ordinea de zi, dar acum are cuvântul doamna Aguilar. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, dragi colegi, ministri, în primul rând aș vrea să le mulțumesc celor care au făcut posibil această reuniune pe care o considerăm foarte pozitivă, deoarece e un spațiu în care putem uh, dialoga, în care ne putem întâlni și aveam absolută nevoie de așa ceva. Noi, spaniolii, vrem să fim constructivi, însă în același timp vrem să ne manifestăm foarte clar poziția noastră. Din această perspectivă, înțelegem că în Uniunea Europeană sectorul agricol trebuie să fie considerat strategic cu un obiectiv clar și anume siguranța alimentară pe întreg teritoriul Uniunii Europene. În acest sens, uh, țin să manifestez faptul că Spania are o poziție uh, asupra căreia toate comunitățile autonome uh, și-au dat consensul, toate organizațiile agricole, toate organizațiile și cooperativele din țara noastră sunt de acord cu poziția oficială a Spaniei. propunerea comisiei uh, nu a ținut cont de preocupările exprimate de Spania în diferitele reuniuni. Și în ceea ce privește plățile directe, noi vrem să spunem foarte clar că ne opunem acestei plafonări. Dacă nu se recunoaște diversitatea culturilor, dacă nu se recunoaște diversitatea metodelor de producție, prin această propunere se pune în pericol viabilitatea foarte, viabilitatea foarte multor exploatații unele care au un randament uh, ridicat, dar care au și niște costuri de producție ridicate. Această plafonare, cred eu, va duce la mari dezechilibre teritoriale și cred că așa ceva nu are cum să legitimeze din punct de vedere social politica agricolă comună. În ceea ce privește ecologizarea, cel 30% propus de la pilonul întâi. Da, noi suntem pentru o politică agricolă comună mai ecologică, însă Trebuie să se țină cont deja de tot ceea ce fac deja agricultorii, respectând uh, cerințele și exigențele de mediu proiectele care sunt în curs. Deci noi nu începem de la zero. Ceea ce fac agricultorii noștri deja trebuie valorificat și trebuie recunoscut și nu trebuie asta să punem în pericol competitivitatea și productivitatea. De asemenea, nu suntem de acord cu definiția de agricultor activ care este propusă. Cred că aceasta trebuie îmbunătățită foarte mult. Iar propunerea de simplificare care este făcută devine practic uh, o propunere care complică și mai mult situația uh, Uh, femeilor și bărbaților din acest sector. În ceea ce privește gestionarea piețelor, și aici propunerile cred că sunt insuficiente. Noi vrem niște instrumente de gestionare utile și eficiente care să reacționeze în mod automat, uh, rapid și inflexibil în fața situației de pe piață, în fața volatilității și în caz de criză. De asemenea, vrem să se regăsească foarte clar în propunere principiul de reciprocitate pentru a avea niște uh, condiții de egalitate în ceea ce privește competitivitatea între uh, țările membre și UE pe de-o parte și țările terțe cu care putem face acorduri. Și de asemenea credem că e nevoie de un principiu fundamental și esențial, și anume echilibrul lanțului alimentar. Eu cred că trebuie consolidat uh, rolul organizațiilor de producători pentru a implementa acea figură contractuală, însă în același timp trebuie adecvate și normele de concurență pentru ca toate acestea să devină realitate. Deci propunerea actuală trebuie completată. Și pentru a încheia, mă voi referi la pilonul 2 de dezvoltare rurală. Noi credem că în niciun caz nu ar trebui să avem peste 50% aici la cofinanțare. Politica de dezvoltare rurală ar trebui să aibă, să țină cont de inovare. Acesta este un element esențial. În același timp trebuie menținute infrastructurile um, Trebuie făcute investiții pentru a menține oamenii la țară, pentru a le îmbunătăți condițiile de viață și pentru a avea niște condiții într-adevăr durabile. De asemenea, să ne gândim și la uh, includerea în acest sector a noilor agricultori. Deci de aceea eu cred că acel proces de, procent de 2% doar pentru asta e complet insuficient. Trebuie să le transmitem un mesaj clar tinerilor europeni. Aceștia trebuie să știe clar că în uh, domeniul agricol au uh, șanse pentru a se dezvolta uh, din punct de vedere profesional și personal. Deci trebuie să avem măsuri clare pentru tineri și de asemenea să avem măsuri clare pentru femeile din acest uh, domeniu și pentru femeile care trăiesc la țară. Deci nu putem să acceptăm o propunere de politică agricolă comună în care să nu se facă nicio trimitere la uh, femei și la importanța acestora în uh, agricultură. Deci de aceea noi am uh, respins propunerea făcută de comisie, deoarece credem că aceasta aduce atingere uh, mare modelului productiv spaniol și nu doar spaniol, ci întreaga agricultură din zona mediteraneană are de suferit de pe urma acestei propuneri, deoarece nu se ține suficient cont de diversitatea acestei agriculturi. Um, acum, deputații europeni, începem cu domnul George Lyon, după care domnul Wojciechowski. Thank you, uh, chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului ministru. Este o oportunitate extraordinară pentru ca cele trei instituții să coopereze și să reflecteze asupra propunerii domnului comisar Cioloș. Bineînțeles, alimentele și producția alimentară și securitatea alimentară niciodată n-au fost mai importante din punct de vedere politic decât acum. Am văzut cât de mare a fost volatilitatea prețurilor la alimente în ultimii 45 de ani și am discutat asta de multe ori. Trebuie să ținem cont de alte provocări precum creșterea populației, creșterea cererii de alimente, resursele limitate, toate acestea trebuie să fie, de toate acestea trebuie să ținem cont în momentul în care vorbim despre reformarea agriculturii. Pentru că de asta depinde dacă agricultura va merge înainte sau înapoi. Întrebarea cheie este dacă reforma se ridică la înălțimea provocărilor care ne stau înainte. Avem, într-adevăr, vom avea o agricultură care va fi mai eficientă din toate punctele de vedere? Și cred că, așa cum se arată lucrurile acum, răspunsul este no, nu. Începutul este bun, dar nu există o bază suficientă pentru o agricultură europeană durabilă și eficientă. Trebuie să existe o distribuție mai corectă a mijloacelor financiare, deși bănuiesc că membrele, statele membre sau unele state membre vor considera că nu s-a mers suficient de departe, trebuie ca distribuția la nivelul fermelor să fie mai echitabilă și să trecem de la sistemul de plăți istorice la sistemul de plăți uh, pe suprafață. Trebuie să sporim investițiile în cercetare și dezvoltare, pentru că este foarte important, important pentru viitor, și să trecem și la plățile directe către fermieri, lucru care, bineînțeles, uh, ridică o serie întreagă de, puncte, de semne de întrebare. Salut și trecerea la plățile directe pentru zonele defavorizate, pentru că este foarte important pentru agricultura europeană ca aceste zone să fie recunoscute. În ceea ce privește plățile directe, vă pot spune că deja acestea au fost cerute în Parlament de două ori și sprijinim conceptul în ansamblul său, dar avem probleme la nivel de detalii. Pentru că ceea ce avem acum este o simplă eco eco-condiționalitate ridicată la rang de artă, ca să spun așa. Dar cert este că trebuie să avem, până la urmă, o agricultură mai eficientă din toate punctele de vedere. Da, reprezintă un punct de plecare bun această propunere. Este clar că instituțiile trebuie să coopereze, trebuie să se folosească de această bază comună pentru a crea un model agricol care să fie adaptat la nevoile viitorului. Dar eh, ceea ce a anunțat Comisia este departe de a fi suficient și toți actorii implicați trebuie să pună umărul și să uh, reușească să, până, până la urmă, să hrănească populația europeană în aceste vremuri grele. Mulțumesc, domnul Bacivoschi. Uh, Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. Mulțumesc, domnule președinte, da, stimați miniștri, doamnelor și domnilor, există o serie întreagă de aspecte ale acestei propuneri, sprijinul uh, pentru agricultorii activi, ecologizarea, uh, mai mult sprijin pentru uh, micile ferme, toate acestea, pe toate acestea le salut. Dar sunt singurul raportor din umbră în ceea ce privește plățile directe, care vine din noile statele membre. Drept urmare, aș dori să vă vorbesc despre echilibrarea plăților directe. Există o serie întreagă de diferențe între noile și, între noile și vechile state membre. Nu întotdeauna, pentru că există și uh, plăți directe în vechile statele membre. Dar uh, m-am întâlnit cu agricultori după ce s-au făcut această propunere și am spus am o veste bună și am o veste proastă. Uh, Vestea bună era că se vor echilibra și se vor, uh, și că se vor, uh, se vor uh, plafona plățile directe, vestea proastă era că nu știam când se va face asta. Nu l avem alături pe ministrul din Danemarca, dar am să vă dau câteva uh, exemple. Nu mă voi referi la Polonia. Voi lua un alt exemplu mă voi referi la Danemarca și Lituania, așadar un, stat, uh, un vechi stat membru și un nou stat membru. La aceea, sunt state localizate la aceeași latitudine, uh, de două părți uh, ale Mării Baltice au o suprafață um, agricolă similară. În anexa 2 se vorbește despre plățile directe alocate către aceste țări. În 2014, Danemarca va obține 942 de milioane de euro și Lituania 396 de milioane de euro, cu aceeași suprafață agricolă. În 2019, după echilibrarea acestor uh, plă, acest, uh, acestor plăți, diferența va fi așa. Danemarca 909 milioane de euro și Lituania 480, 458 uh, de milioane. Deci, practic, uh, Lituania va obține jumătate din fondurile pe care le va obține Danemarca. De ce există aceste diferențe? Este oare Danemarca o țară cu mulți munți? Nu. Uh, condițiile sunt perfecte acolo pentru agricultură, chiar mai bune decât în Lituania. Danemarca nu, uh, de asemenea nu trebuie să compenseze și să uh, recupereze timpul pierdut în timpul vreunui regim comunism, comunist. Uh, de ce există așadar aceste diferențe? Singura ex uh, explicație posibilă este discriminarea. Discriminarea care este, bineînțeles, interzisă pe baza articolului 18 a tratatului pentru crearea Uniunii Europene. De asemenea, uh, eliminarea treptată a diferențelor uh, nu mi se pare o bună formulare, pentru că facem asta din 2004. Trebuia ca, în mod, um, ca uh, odată cu timpul, aceste diferențe să fie eliminate. Urmând de ele, ca ele să fie eliminate um, total până în 2013 și, iată, nu este așa. Trebuie să găsim o soluție echitabilă la această problemă, având în vedere faptul că plățile directe sunt esențiale pentru uh, PAC atâta timp cât dorim agricultură în toată Uniunea Europeană. Vă mulțumim. Acum vor interveni doi miniștri. Odată domnul Peter Bendel din Republica Cehă, iar apoi uh, ministrul portughez Cristos. Domnul Bendel, vă rog. Pane předsedo comise, pane předsedo rady, pane comisari. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați miniștri, stimați colegi, stimați deputați. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc pentru posibilitatea oferită de a putea discuta aceste lucruri împreună cu dumneavoastră uh, la Parlamentul European. Cred că faptul că am fost, uh, că nu am intervenit mai devreme, cu toate că mi era uh, rândul, a arătat um, relația între Cehia și uh, Comisie. Dar, bineînțeles, în Cehia avem tradiția ca doamnele să intervină înainte. Deci, iată, acest lucru a fost în conformitate cu tradițiile noastre. Dar să trecem la lucruri serioase. Pentru Republica Cehă este o prioritate ca PAC să fie transparentă, simplă și fără o birocrație uh, prea mare. Din păcate, o serie întreaga, unele dintre aceste propuneri uh, ne dau o altă senzație. Permiteți-mi să mă refer la unele aspecte ale acestei propuneri. În primul rând, mă voi referi la plățile directe către agricultor. Noul sistem ar urma să se bazeze pe uh, uh, drepturi de uh, plată și noi nu credem că acest lucru este o simplificare. De aceea am preferat să um, continuăm cu sistemul um, pe bază de pe suprafața unică. Ni se pare un sistem bun și cred că ar trebui să-l menținem până în anul 2015. Republica Cehă înțelege eforturile Comisiei de a ecologiza aceste uh, plăți directe, însă ecologizarea ar trebui să fie pe baza motivației fiecăruia, drept urmare ar trebui să fie voluntară și, evident, proporțională, astfel încât să putem uh, să obținem simplificarea PAC. Domnul comisar s-a referit la faptul că nu se poate crește suprafața de teren agricol din Europa. Însă trebuie să îmbunătățim uh, productivitatea. Uh, suntem de acord cu această uh, propunere, cu, cu această constatare, însă propunerea de a avea 7% um, de terenuri um, neutilizate Ehm, ni se pare că merge exact în direcția opusă. Cred că însă că vom putea găsi un compromis în acest sens și sper că o vom putea face. Pentru că, așa cum am spus, eh, la Consiliu această eh, propunere nu, e, nu eh, ne convine. În ceea ce privește introducerea unui plafon, e bine, Cehia este împotrivă pentru că nu Uh, dorim măsuri bazate pe criterii arbitrare. De asemenea, acest sistem ar, ar crește birocrația atât pentru agricultori cât și pentru administrațiile statelor membre. Apoi, în ceea ce privește cel de-al doilea pilon, uh, dezvoltarea rurală. E bine, acest domeniu este o prioritate pentru noi și credem că fondurile trebuie să ia în considerare uh, nevoile statelor uh, membre. Bineînțeles, în curând vom uh, ști care este bugetul concret. Spre osebire de colega Garcia Perez, eu aș dori să fiu optimist, dar în același timp și realist. Urmează o nouă perioadă de programare ce va crea un nou cadru pentru dezvoltarea rurală. Deci trebuie să avem un nou cadru strategic care să, harmon- să armonizeze regulile pentru uh, fondurile utilizate în acest domeniu. Noi suntem așadar sceptici în ceea ce privește um, ecocondiționalitatea și uh, organi- uh, organizațiile de agricultori. Uh, însă salutăm alte aspecte. Ce este important pentru Republica Cehă? Trebuie să crească competitivitatea, bunurile publice oferite și furnizate de către uh, agricultori și, de asemenea, trebuie să creăm noi locuri de muncă. La final, permiteți-mi încă o dată să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a vă prezenta poziția Republicii Cehe și aștept cu nerăbdare cooperarea viitoare cu ministrii agriculturii și, și cu uh, comisia. Vă mulțumesc! Are cuvântul acum doamna ministru Asunsao Cristas din Portugalia. Vă rog. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Queria... Vă mulțumesc. Bună seara tuturor. Aș vrea, în primul rând, să spun cât de mare plăcere face să Uh, particip la această reuniune tripartită între Comisia de Agricultură a Parlamentului European, Consiliu și Comisia Europeană. Aș vrea să vă prezint pe scurt poziția Portugaliei în legătură cu punctele centrale din propunerea privind reforma PAC. În ceea ce privește plățile directe, Portugalia este de acord cu faptul că trebuie să ajungem la o convergență între, în ceea ce privește plățile dintre, din diferitele state membre. Însă această convergență trebuie să se facă în paralel între statele membre și în interiorul statelor membre. De aceea credem că propunerea făcută e insuficientă și nici nu e corectă. De asemenea, credem că trebuie să se folosească același, același criteriu în toate condițiile. Iar criteriul suprafeței uh, agricole utile este criteriul care ar trebui folosit. Este și cel folosit de Eurostat. Acum, în ceea ce privește ecologizarea, Portugalia crede că e un lucru bun ca agricultura să fie din ce în ce mai durabil, însă E nevoie de o adaptare și de o flexibilitate sporită. Și de asemenea trebuie să se țină cont de trăsăturile specifice pe care le au țările membre, să se ține cont de asemenea de specificitățile culturilor mediteranene. După părerea mea, uh, e bine ca ecologizarea să se facă pe bază voluntară. Și ecologizarea ar trebui să fie și un criteriu de eligibilitate, atâta timp cât practicile respective sunt ecologice și sunt durabile. Acum, în ceea ce privește plățile pentru mici agricultori, sunt, uh, propunerile comisiei sunt foarte pozitive în acest sens. Iar acum referitor la definirea agricultorilor activi. Primul punct, acel 5% după părerea mea, e destul destul, e cam complicat, complex și greu de pus în practică. Însă, cel de-al doilea criteriu, și anume neabandonarea zonelor rurale, e ceva pozitiv, care transmite un semnal clar în legătură cu voința și cu eforturile pe care le face Uniunea Europeană pentru a sprijini o agricultură care să poată să facă față exigențelor uh, de la nivel internațional în ceea ce privește furnizarea cu alimente. Acum, Mecanismele de pe piață. Două comentarii pe scurt. Ca și alte țări, credem că trebuie să facem mai multe pentru a îmbunătăți funcționarea lanțului alimentar. E nevoie aici de niște mecanisme care să ducă la o mai bună distribuire a valorilor produse. Și de asemenea, suntem de acord cu opinia exprimată de Parlamentul European. Ar trebui să ne gândim la uh, Uh, reintroducerea cotelor la lapte și uh, la reintroducerea drepturilor de plantație la vița de vie. Acum, în ceea ce prește dezvoltarea rurală la pilonul 2. Mecanismele de gestionare a riscului propuse de comisie sunt pozitive și sunt bune, mai ales în țări precum Portugalia, unde clima este foarte instabilă. Iar măsurile pentru organizațiile de producători sunt și ele bune, însă nu ar trebui să ne oprim aici. Ar trebui să sprijinim uh, entitățile existente pentru ca acestea să poată fuziona. Și acum, pentru a mă referi la niște investiții care, măsuri, investiții și măsuri care afectează direct Portugalia, cum ar fi investițiile în ceea ce privește irigațiile. Țara mea e foarte expusă secetei, e foarte expusă la schimbările climatice și pentru noi e absolut vital să existe o generozitate sporită pentru uh, irigații. Irigațiile sunt ceva fundamental pentru ca agricultura să se poată menține și să fie ecologică. Și acum voi încheia spunându-vă că după părerea noastră, atitudinea Comisiei e corectă. Se dorește o politică agricolă comună care să facă față nevoilor tuturor și e și o politică care uh, duce la o reacție uh, pozitivă a Uniunii Europene. Deci toate acestea merită salutate. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Trebuie să menționez că mi-am permis să-i dau cuvântul doamnei ministru în, uh, înaintea ordinei stabilită pe, lipsă, pe listă, deoarece domnia sa trebuie să plece. Urmează în continuare doi colegi deputați și începem cu domnul Hausling. Vă rog. Doamnelor și domnilor, pentru grupul nostru politic, reforma este una care merge într-o direcție cea bună. Trebuie să ne ținem de regulile europene Trebuie să ținem cont de criteriul durabilității, de strategia climatică și de o strategie a biodiversității. Toate acestea fac parte din viitorul PAC. Producția trebuie să se orienteze în funcție de calitate și în funcție de regionalitate. Când, când mi se spune că trebuie să producem mai mult, îmi permit întotdeauna să răspund că 50% din alimente sunt aruncate în loc să ajungă în farfurii și poate că ar trebui să discutăm despre aceste lucruri, ce se întâmplă cu toate alimentele aruncate. Ne-am referit în detaliu la mai multe măsuri. Procentajul de 70% pentru noi este prea mare. Parlamentul deja a votat de două ori în favoarea greening-ului, dar acum totul depinde de măsurile de detaliu, ce înțelegem prin acestea și ce anume este promovat. Acest lucru este important și pentru acceptanța la nivelul populației și la nivelul contribuabilului, pentru că nici acest lucru nu trebuie uitat. Noi nu facem agricultură sau politică agricolă doar pentru agricultori, ci și pentru consumatori, de care nu trebuie să uităm. Trebuie să ne luăm rămas bun de la referințele istorice, acestea nu se mai justifică, dar problema distribuției nu este rezolvată nici la nivelul statelor membre, mai ales când vorbim despre un uh, prag de 120.000 de euro. Acest lucru poate corespunde unui anumit număr de unități, dar nici de cum nu corespunde majorității unităților, deci trebuie tratată din alt punct de vedere această temă pentru că în continuare marii producători au cele mai mari avantaje. Trebuie ca lanțul alimentar să fie îmbunătățit și vă spun la modul cel mai concret că trebuie să vorbim despre lapte. Măsurile pe, pe care le-a propus Comisia nu sunt suficiente, avem nevoie de noi măsuri, avem nevoie de reguli de piață, nu numai pentru situații de criză, ci și la modul general. Măsurile adoptate până acum au eșuat lamentabil și trebuie să regândim rolul agriculturii în lanțul alimentar. Agricultorii activi. Aici sunt de acord cu abordarea comisiei, dar nu știu dacă este o abordare suficientă, va trebui să ne lămurim pe viitor. Și un lucru este cât se poate de clar, avem nevoie de o strategie europeană, pentru că nu se poate ca strategia, ca noi să depindem în măsură de 80% pe importul de proteine. Vis-a-vis -vis de pilonul 2, nu am nimic împotriva flexibilității, dar nu se poate ca flexibilitatea să sufere de pe urma măsurilor de mediu din pilonul 2 sau de pe urma măsurilor ce țin de dezvoltarea rurală. Trebuie să avem grijă să existe un echilibru între toate acestea. S-a vorbit foarte mult despre bani și nu pot decât să fac apel la ministrii agriculturii, în sensul că până la urmă Statele membre trebuie să financeze în manieră suficientă politica agricolă comună, pentru că numai de asta depinde până la urmă implementarea măsurilor noastre. Noi trebuie să avem până la urmă o politică agricolă care să merite cu adevărat titulatura de politică agricolă europeană. Are cuvântul domnul Rubix. Paldies, priekšsēdētāji! Mulțumesc. Cred că, iată, am avut o dezbatere foarte interesantă până acum, plină de conținut. Sunt de acord cu domnul Cioloș, trebuie să ne întâlnim cât mai des și să dezbatem problemele ce țin de agricultură pe termen lung, deci până în anul 2020, dar nu aud pentru prima dată toate aceste discuții și mă tem că vom avea o situație în cadrul căreia vorbim mult, promitem mult, dar uh, nu facem prea mult în momentul în care vedem cifrele. În numele grupului meu politic pot să vă spun că nu suntem de acord cu condițiile sociale prezentate în propunere. Acest lucru se referă în special la unitățile agricole mai mici, la unitățile individuale și la subvențiile de tot soiul. În ceea ce privește țara mea, Letonia, eu sunt uh, deputat în Letonia și o problemă foarte importantă pentru noi este cea a plăților directe. Este cât se poate de corect faptul că Letonia și Lituania beneficiază de 30% din totalul plăților directe și de, de multe ori ni se spune sau suntem întrebați, suntem întrebați de ce vă agitați, că din 2020 încolo veți primi dar până în 2020 noi vom fi fost un stat membru al Uniunii Europene de multă vreme și, iată, beneficiem doar de 20%. Nu cred că cetățenii țării noastre vor fi foarte entuziasmați de această perspectivă și nu cred că această inițiativă poate fi sprijinită în Parlamentul European. Nu pot să accept uh, argumentul conform căruia nu există bani. Atunci am o întrebare și și colegii mei au această întrebare. Cum de se găsește întotdeauna o finanțare potrivită pentru tot felul de alte activități? 3 miliarde de euro în anul 2010 pur și simplu au dispărut ca într-o gaură neagră, conform unui raport al Curții de Conturi. Dumneavoastră, domnule comisar, cred că trebuie să cereți pur și simplu mai mult în momentul în care discutați cu domnul Barosu, ce se întâmplă cu Letonia? Ce se întâmplă cu acest dezechilibru care există? Vă spun eu ce se întâmplă. Se întâmplă ceva foarte simplu. Investitorii străini cumpără teren agricol în Letonia și îl folosesc în scopuri silvicole astfel încât noi ne pierdem locurile de muncă și acest, toată aceasta devine o problemă socială. Iar pro- politica aceasta nu face decât să sprijine acest fenomen. De aceea nu putem sprijini această politică. Mai avem un an înaintea noastră în care vom tot discuta, vom tot dezbate. Vă urez uh, mult succes și vă, vă spun să țineți cont de ceea ce vor alegători. Dorilor de cuvânt din partea ministrilor și urmează domnul ministru Scandalinis din Grecia. Vă rog. Σας ευχαριστώ εκ μέρους του Υπουργού μου που ήταν αναγκασμένος να μείνει στην Αθήνα. Vă mulțumesc foarte mult. Am fost reținută la Atena și am întârziat. Țin să vă mulțumesc pentru organizarea acestei uh, reuniuni care intervine într-un moment foarte util. Astfel de discuții sunt utile, deoarece prin astfel de discuții reușim să luăm pulsul la ceea ce se întâmplă atât în rândul agricultorilor cât și în, în rândul populației în general. În ciuda eforturilor făcute de comisie, cred că această propunere nu ține cont de adevăratele aspirații pe care le au agricultorii europeni. Permiteți-mi să încep cu bugetul. Da, Comisia stabilește niște obiective ambițioase, însă trecem printr-o perioadă de reduceri bugetare și dacă să ne uităm la provocările cu care se confruntă agricultura, ar trebui să ne dăm seama că e singurul domeniu în care se fac reduceri în ceea ce privește fondurile. De asemenea, în ceea ce privește fondul ă, sprijinul public pentru agricultură. Să nu uităm că Atât Uniunea Europeană cât și statele membre trec acum printr-o criză profundă. Dacă e să vă uitați la sancțiunile economice, uh, dacă veți uh, amenda și veți uh, trage la răspundere astfel statele membre, nu cred că se va obține ceva. După părerea mea, schimbările nu trebuie să fie abrupte, ci treptate. Acum, sprijinul direct. Acesta ar trebui să creeze mai multă flexibilitate și eficientă pentru a nu pierde locurile de muncă din sector. Regionalizarea, din punct de vedere social, e ceva drept, însă ar trebui aici să avem în minte adevăratele obiective și să dăm dovadă de flexibilitate. De asemenea, cred că politica agricolă comună ar trebui să conțină o serie de stimulente ecologice ușor de înțeles și ușor de pus în practică, indiferent de sector sau de regiune. Iar cerințele pe care le impunem agricultorilor trebuie să dea dovadă de realism, pentru că aceștia să nu fie puși în situația de a renunța la ecologizare. Să nu uităm de asemenea că uh, agricultorii au deja o serie de cerințe pe care trebuie să le respecte. Chiar dacă aceste noțiuni sunt bune, sunt pozitive, dacă vor fi greu de pus în aplicare, uh, se vor transforma în ceva ce îi va descuraja pe agricultori. Dacă vrem să menținem uh, agricultura noastră, care are exploatații mici și mari, care respectă biodiversitatea, e importantă uh, cofinanțarea, e important sprijinul public. Ceea ce privește plafonarea, ar trebui să ne asigurăm că profiturile obținute vor fi la înălțime. Deci vrem ca producția să fie și ea la înălțime, în conformitate cu actualul sistem de modulare. Deci trebuie să vedem cum vor funcționa toate acestea în practică. De asemenea, în propunere se pune accentul pe noțiunea de agricultor activ. Da, e ceva ce statele membre pot încuraja, încuraja deoarece e important ca prezența acestor agricultori activi să se facă simțită. Acum, referitor la alocarea fondurilor. Distribuirea banilor nu ar trebui să aibă un efect negativ. Trebuie să se țină cont de urmările schimbărilor climatice. Și să nu uităm că anumite regiuni sunt mai afectate decât altele. În sfârșit, aș vrea să vă reamintesc că măsurile pentru gestionarea riscurilor și pentru stabilizarea piețelor și a prețurilor de pe piață și măsurile pentru o mai bună funcționare a lanțului de aprizionare sunt absolut indispensabile pentru a asigura viabilitatea acestui sector. Asta deoarece riscurile legate de schimbarea climatică sau de funcționarea pieței uh, sunt în creștere. După părerea mea, propunerea Comisiei are elemente pozitive în această privință. Ca să închei, vreau să vă spun că ne așteaptă o muncă grea, o sarcină dificilă, va trebui să ajungem la o decizie comună, însă dacă dăm cu toții dovadă de bunăvoință, vom putea adopta niște decizii politice care să garanteze un mai bun viitor al politicii agricole comune. Vă mulțumesc! Ministro Scandalidis, adesso il tu... Vă mulțumesc, doamnă Scandalidis. Acum domnul Simon Cogney, ministrul Irlandei. Uh, thank you, um, Chairman, President. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule comisar, stimați deputați. În primul rând, dați-mi voie să spun că salut acest dialog în calitate de fost membru al Parlamentului European. Uh, și în calitate de ministru la ora actuală salut responsabilitatea crescută a Parlamentului European pentru a găsi o soluție care să, să fie pe placul tuturor în ceea ce privește PAC. Cred că ne aflăm la începutul unui lung proces care sperăm că va duce la un rezultat care să fie în beneficiul tuturor statelor membre. Este vorba de a face o reformă a agriculturii în întreaga Uniunii Europene, să, sti să stimulăm intensificarea durabilă a agriculturii, să producem mai, multă, mai multe alimente de care are nevoie Europa, dar și întreaga lume, dar să facem acest lucru respectând uh, mediul înconjurător în care creștem această, uh, aceste produse alimentare. Mă, mă, mă voi referi la propunerea Uh, comisiei, pentru că știu că nu avem foarte mult timp. În primul rând, în ceea ce privește distribuția fondurilor între state membre, știu că este un subiect sensibil pentru multe state membre. În Irlanda, din punctul nostru de vedere, așadar, salutăm metoda pragmatică utilizată de comisie ca bază pentru deciziile pentru redistribuție. Însă insistăm asupra faptului că această metodă uh, ea se aplică la pilonul întâi, însă uh, încă nu știm uh, cum vor fi redistribuite fondurile din pilonul 2 și cred că trebuie să avem o discuție cu privire la uh, ambii piloni înainte să că, uh, ajungem la un acord. În ceea ce privește distribuția fondurilor în interiorul statelor membre, după ce s-au stabilit uh, Uh, fondurile alocate fiecarei țări, ei bine, în Irlanda acest lucru este cel mai uh, dificil. Propunerea uh, domnului comisar de a avea o sumă paușală bazată pe suprafață, ei bine, ar duce la o problemă foarte mare în Irlanda, dar și în alte țări. Avem o serie întreagă de sisteme agricole uh, avem uh, sisteme prin care am sprijinit productivitatea prin sistemele anterioare ale PAC și ideea de a face o tranziție uh, simplă de la, un, uh, de la sistemul utilizat până acum înspre un sistem bazat pe suprafață, conform căruia uh, agricultorii sunt plătiți pe baza suprafaței pe care o cultivă sau pe care o deține, bine, cred că acest lucru ar dăuna productivității producției. Cred că statele, mem- că statele membre trebuie să aibă uh, libertatea de a um, lua decizii care să fie adaptate la specificitatea uh, agriculturii lor. Astfel și, uh, bineînțeles, Comisia să se asigure că sunt respectate regulile privind com- uh, concurența și, și piețele libere. Însă de a, încercarea de a impune un singur model într-o diversitate de state membre, cred că uh, nu își va găsi sprijin. Comisia ar putea uh, elabora o serie de reguli sau de linii directive, directoare în acest sens. Același lucru poate fi făcut pentru ecologizare sprijin ceea ce încercați să faceți uh, în ceea ce privește ecologizarea. Trebuie să ne asigurăm că Europa este un lider în lume în ceea ce privește um, producția de alimente um, eficientă din punct de vedere al emisiilor de CO2, însă trebuie uh, să fim precauți, pentru că nu putem aplica aceleași reguli uh, la Mediterană și în Scandinavia, pentru că anotimpurile sunt diferite. Deci cred că ar trebui să se creeze un fel de meniu de opțiuni pentru statele membre pe care ei să uh, le poată accesa. Să existe o propunere de bază uh, care apoi să fie obligatorie dacă statele membre nu doresc o abordare flexibilă. Uh, cred că ar trebui să Uh, încurajăm tinerii uh, agricultori de la bun început, deci vă sprijin în acest sens, domnule comisar. Din păcate, în țara mea, 7% uh, numai dintre agricultori sunt mai tineri de 35 de ani, iar acest lucru trebuie să se schimbe. În ceea ce privește pilonul 2, trebuie să știm cum vor fi redistribuite fondurile însă cred că abordarea asupra modului în care urmează să fie cheltuiți banii este una bună. Uh, sprijinim uh, ideea modernizării uh, agriculturii, bazarea pe principiile securității alimentare, îmbunătățirea productivității și așa mai departe. Iar um, de asemenea, sprijinim ideea de a uh, sprijini uh, și de a avea programe la nivelul uh, fermelor. Așadar, în ceea ce privește intervențiile și uh, să îmbunătățirea uh, depozită, uh, stocării private, ei bine, aici uh, Uh, considerăm că este o propunere bună pentru că ar putea ajuta Comisia să răspundă mai uh, rapid în, cazii, în cazuri uh, de criză. Cred că este un punct de plecare bun, așadar sunt conștient de faptul că Irlanda va prelua președinția Uniunii Europene la, în prima jumătate a lui 2013. Așadar, Aștept cu nerăbdare cooperarea cu instituțiile europene pentru a ajunge la o soluție în beneficiul tuturor. Mulțumesc, uh, Simon. Uh, acum uh, deputații. Domnul Agnew. Concentrate on the greening side of things because all... Aș dori să mă concentrez asupra ecologizării pentru că deja agricultorii din Regatul Unit iau decizii pe baza acestor uh, propuneri și aceste propuneri sunt dăunătoare mediului înconjurător. Acești agricultori au decis să nu aibă contracte uh, ce țin de mediu, uh, deci să nu aibă astfel de contracte cu guvernul. Avem astfel de contracte cu guvernul în Regatul Unit pentru 3 sau 5 ani agricultorii se tem că dacă vor semna un nou contract de 3, 4, 5 ani, acest lucru se va adăuga la cei 7% pe care intenționați să, um, să-i puneți deoparte, respectiv suprafața care să nu fie utilizată. Iată, deja agricultorii britanici uh, nu mai doresc să semneze aceste uh, contracte. Văd că uh, um, agricultorii care fac agricultură organică, biologică, sunt excluși. De ce nu am putea exclude și alți, alt tip de fermieri? În ceea ce privește recolta, am crezut că va fi o mare problemă acasă, pentru că mulți uh, au mai mult de două recolte anuale. Însă, cei care acum au uh, mai puțin de 200 de hectare care au mai mult de 200 de hectare, cu siguranță vor avea un subcontractant care va fi un agricultor și care va insista ca să fie, uh, ca întreaga fermă să fie uh, pe o singură cultură timp de un an, de exemplu grâu într-un an, uh, secar în alt an conform uh, prevederilor, o, uh, o fermă ar trebui să își uh, împartă suprafața pe dif diferite recolte și când avem un, un echipament mare care trebuie să intre, el nu va fi suficient de, efic de eficient, de eficace. Trebuie să fie crescută această suprafață până la, să spunem, 500 de acri. ni se spune că măsurile de ecologizare se referă la schimbările climatice. Deci dacă eu nu mai produc pe 7% din ferma mea, acest lucru va face ca vremea lumii să fie mai uh, frumoasă. Ei bine, eu cred că va crește foamea în această lume. Am ascultat-o pe doamna Minxur din Spania. Este îngrijorată cu privire la cei 50% de cofinanțare, uh, de, uh, dar sper că știe că uh, există propuneri și voci care doresc să se facă la 85-90% pentru Spania și Portugalia, de exemplu. Apoi, țările care vor uh, avea președinția în această perioadă. Um, iată, Cipru mai ales. Am petrecut câteva zile în Cipru um, anul trecut. Au o industrie turistică foarte bună, dar pe uh, sute de kilometri nu am văzut decât două tractoare, lucru care nu Um, mă face să cred că Ciprul se află în poziția de a influența agricultura din uh, Regatul Unit. Deci, domnule ministru, vă puteți uita în ochii mei și să-mi spuneți că echipa dumneavoastră este competentă pentru a face față acestei provocări? Ines, per favore, Marie, date. Domnul McGuinness acum. Doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Lansez o nouă provocare și aș uh, dori să mă refer în special la tema plăților directe despre care am tot vorbit. Iată, vorbim și ne ascultăm uh, reciproc de două ore. Cuvântul flexibilitate a fost menționat de fiecare ministru care a contribuit la această dezbatere și de aceea cred că acest lucru trebuie să fie luat în considerare de către comisie și văd că domnul comisar ascultă cu mare atenție. Acest lucru trebuie, trebuie integrat la nivelul detaliilor în propunerea comisiei. Pentru că un regim uh, unic, neadaptat, nu este un uh, regim care să provină din partea unor care să înțeleagă agricultura europeană. De asemenea, trebuie să vorbim și despre calendarul care ne presează de, și de presiunile la care suntem supuși, la care suntem supuși. Domnule comisar Salut ideea conform căreia aceste propuneri trebuie să fie în vigoare până la 1 ianuarie 2014. Este poate dificil ca aceste lucruri să se realizeze până la această dată, dar este cert că trebuie să încercăm cu toții să facem ca acest lucru să devină realizabil. În ceea ce privește cele spuse de domnul Lavia, vă pot spune că toate aceste lucruri vor influența programul și calendarul și de aceea poate că ar trebui să ne întoarcem la toate aceste elemente înainte să se termine dezbaterea noastră. Domnule comisar, vă amintiți de formularea green tape, pentru că formularea red tape este una bine cunoscută tuturor. Deci sarcinile birocrației și cred că trebuie să evităm această capcană a birocratizării excesive a politicii agricole. Nu credem că asta ne dorim, o birocratizare excesivă. Parlamentul în tot cazul nu va permite ca acest lucru să se întâmple. Fermierii se plâng în permanență despre birocrația extraordinară cu care se confruntă. Mulți dintre colegii mei sunt îngrijorați cu privire la aceste norme care sunt extrem de stricte și specifice eh, din eh, punctul de vedere al fermelor, al unităților agricole. Dar eh, trebuie să ținem cont și de microferme și să extindem conceptul ecologizării. Pentru că există multe nuanțe de ecologizare la nivelul fiecărui stat membru și trebuie ca agricultura până la urmă să fie mai eficientă din punct de vedere al resurselor, să răspundă normelor ce țin de protecția mediului, de protecția apelor, de protecția pădurilor și așa mai departe. Și poate că în anumite state membre măsurile despre care dumneavoastră ați vorbit nici măcar nu sunt aplicabile. Deci aici trebuie să mai înregistrăm progrese. Apoi, în ceea ce privește distribuția plăților, atât uh, între state membre cât și la nivelul statelor membre, știm că este un subiect dificil, dar n-ar fi deloc un subiect dificil dacă nu ar fi o problemă bugetară. Trebuie să înțelegem care este bugetul care ne va sta la dispoziție în beneficiul agricultorilor noștri. Dar în momentul în care vorbim despre redistribuție, trebuie să înțelegem consecințele acesteia în special în statele membre, dar și între statele membre. Trebuie să ținem cont de varile opinii care sunt exprimate, pentru că este absolut necesar să avem un acord asupra acestei chestiuni și de aceea salut eforturile Comisiei, pe de o parte, și eforturile Consiliului, de altă parte. Este nevoie de o relație mai strânsă între cele două instituții pentru ca lucrurile să poată fi rezolvate să nu uităm că agricultorii vor să-și planifice activitățile și dincolo de anul 2014 și de asemenea consumatorii, care sunt foarte sensibili la calitatea și la prețul alimentelor, trebuie să știe la ce se, poată, la ce se pot aștepta. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru această parte foarte importantă din propunerea dumneavoastră și trebuie să ne asigurăm că atingem obiectivele noastre la timp. Mulțumesc, dau acum cuvântul la trei miniștrii. Începem cu domnul Roberto Rosso din partea Italiei, apoi reprezentanții Letoniei și Lituaniei. Colegii, prima de tutto un a Paolo De Castro. Dragi colegi, în primul rând vreau să le mulțumesc domnilor De Castro și Savinski pentru organizarea acestei reuniuni tripartite. Avem în fața noastră o sarcină fundamentală. Împreună trebuie să construim o nouă politică agricolă comună care să facă față provocărilor viitorului. Experiența din ultimii ani ne-a demonstrat că agricultorii europeni trebuie să-și îmbunătățească competitivitatea pentru a face față pe scena uh, internațională. E nevoie de reguli mai simple, mai puțină birocrație, cum au spus și alți colegi. Și pentru a obține acestea trebuie să ne concentrăm atenția asupra exploatațiilor. Propunerile prezentate de comisie, din păcate, nu se îndreaptă în această direcție. Propunerea comisiei e un sistem de plăți directe destul de complicat, care introduce noi cerințe și nu e deloc flexibil. În ceea ce privește măsurile de ecologizare, acestea sunt costisitoare, greu de controlat și nu sunt utile pentru ocrotirea mediului și pentru interesele Italiei. Iar vrea să spun că lipsesc controle eficiente în ceea ce privește uh, apărarea mediului înconjurător. Deci trebuie să controlăm ce se întâmplă, de exemplu, cu pesticidele, cu substanțele fitosanitare. Un alt element delicat, legat de convergența ajutoarelor directe în interiorul statelor membre. Și în acest caz nu se înțelege legitimitatea propunerii nu li se dă statelor nicio flexi- flexibilitate în ceea ce privește stabilirea nivelului pentru producători. De asemenea, în ceea ce privește plățile directe, și aici trebuie simplificate lucrurile, nu trebuie să fie ceva costisitor și statele membre ar trebui să aibă mai multă subsidiaritate. În ceea ce privește măsurile de pe piață, în ultimii ani Volatilitatea a pus la grea încercare agricultorii și s-a văzut că o PAC care nu poate, n-a putut să-i ajute pe agricultori să prevină și să gestioneze criza. E nevoie de mai mult curaj, de măsuri mai eficiente pentru a ocroti veniturile agricultorilor. Pentru așa ceva trebuie stimulați agricultorii, trebuie concentrată oferta, și trebuie îmbunătățită funcționarea filierei agroalimentare. E nevoie de o mai bună trasabilitate, o mai bună etichetare a produselor. Trebuie să combatem, să ținem piept intereselor multinaționalelor, mai ales americane, care țin să, să trateze în același fel producția agricolă. În ceea ce privește pilonul 2, e important să încurajăm inovarea. Însă pentru așa ceva e nevoie de simplificarea legislației actuale. Din păcate, propunerea Comisiei merge în direcția contrară și se îndepărtează de exigențele pe care le au exploatațiile. Să nu uităm și problema țărilor care au o programare regională. Pentru țări cum ar fi Italia, e nevoie de o flexibilitate financiară nu e acceptabil ca statele membre care au uh, o structură regională să fie penalizate față de cele centralizate. Și în ceea ce privește acum repartizarea resurselor financiare de la pilonul 1 și 2 între statele membre, aici e vorba de negocierile pentru perspectivele financiare, e clar. Însă trebuie să vă spun că pentru Italia e inacceptabilă orice soluție care ar prevedea o distribuire a resurselor bazată doar pe suprafața agricolă a statelor membre, care să nu țină cont de producție, de munca depusă și de toți ceilalți factori relevanți, începând cu costul vieții. Ar fi chiar tragic dacă eficiența, calitatea producției ar fi sacrificată pe altarul acestor suprafețe agricole. Italia nu are cum să fie de acord cu așa ceva. Mulțumesc, domnule Rosso. Acum ministrul agriculturii din Letonia, domnul Strairuma. Mă iertați pentru pronunție. Ministra Lectone, prego. Augstgotātais priekšsādātāja kungs, comisar, kungs, augstgotātie deputate. Mulțumesc. Vă mulțumesc, dragi miniștri, domnilor și domnilor. În primul rând, țin să salut această reuniune organizată foarte important să putem discuta cu membrii Parlamentului European. În ceea ce privește reformele la politica agricolă comună, Letonia este de părere că propunerile schimbate sunt, uh, propunerile făcute sunt pozitive, se pot bucura de sprijinul nostru, însă există totuși o problemă de principiu. După părerea noastră, agricultorii letoni nu au cum să accepte, nu au cum să trăiască cu un astfel uh, de nivel în ceea ce privește plățile directe. Dragi colegi, să vă dau câteva cifre. În 2007, agricultorii letoni primeau 1000 și ceva de euro pe hectar. Dacă e să comparăm cu alte țări, diferența la, plață, la plată pe hectar va fi de 3 ori pe suma respectivă. Deci vedeți cum alocarea se face în mod uh, clar diferențiat. Să facem și calcule legate de uh, mâna de lucru, cifrele sunt și mai diferite. Nu știu cum se poate justifica o astfel de diferență. Cum putem să le explicăm agricultorilor letoni că există această diferență? Cum e ea justificată? Deci nu ai cum să folosești niște indicatori care nu oglindesc situația reală. Și nu credem că niciun stat și, și credem că niciun stat din Uniunea, din Uniunea Europeană ar trebui să primească un nivel atât de scăzut ca Letonia, care reprezintă 20% din media europeană. Conform calculelor făcute de comisie, doar șase țări sunt afectate în Uniunea Europeană în momentul de față și sunt de acord cu ministrul irlandez. E în interesul nostru să avem o alocare transparentă la pilonul 2, însă nu putem fi de acord cu propunerea comisiei ca 5% din pilonul 2 să fie uh, plătit făcându-se legătura cu pilonul 1. Letonia nu ar avea cum să-și soluționeze problemele actuale cu așa o măsură. Deci noi vrem niște plăți directe calitative și vom spune asta de fiecare dată când vom avea ocazie. Ora la parola ministrul lituano. Cu ministrul lituanian, domnul Starkevicius. Gerbemi parlamentare, comisarea, ministre, Mano nuomonė, konkurencingumas ir... Domnule președinte, domnule comisar, stimați ministrii, credem că competitivitatea și echitatea ar trebui să fie principiile esențiale ale PAC în momentul în care se implementează tratatul de la Lisabona. Trebuie să creăm condiții egale pentru implementarea acestor obiective. Să nu uităm că obiectivele și funcțiile PAC și specificitatea modelului agricol european necesită un nivel adecvat de finanțare după 2014 care să ne permită să depășim toate provocările, precum schimbările climatice, securitatea alimentară și competitivitatea de multe ori absentă. Dacă primim sprijin, un sprijin financiar insuficient, nu vom putea să respectăm standardele asupra cărora am căzut de acord precum vitalitatea zonelor rurale. Este foarte dificil să stabilim același nivel de sprijin financiar pe hectar în toată Europa și acest lucru este dificil dat fiind climatul dificil și dat fiind, date fiind condițiile socioeconomice diferite de la stat la stat. Dar având în vedere următoarea perspectivă financiară, ne dorim o abordare corectă, echitabilă pentru a elimina scenariul unei Europe cu două viteze. Este greu să fim de acord cu perioada de tranziție stabilită în reforma PAC. Deja noi am trecut printr-o, deja tot trecem prin, printr-o perioadă de tranziție de șapte ani de zile încoace și de aceea nu cred că ar fi deloc corect să se stabilească o nouă perioadă de tranziție ar trebui să atingem media europeană în materie de plăți directe cât mai repede cu putință, anum, și anume la începutul următoarei perspective financiare. ne ar plăcea să fiu de acord cu calculele făcute de... Aș dori să fiu de acord cu... să mă declar de acord cu calculele făcute de Polonia. Până în momentul de față, plățile directe către țara mea au fost în mod clar mai mici. Acum, Aș dori să mă refer la alte elemente. Avem dubii cu privire la ecologizarea plăților directe și la procentajul obligatoriu de 30%. Aici statele membre credem noi că ar trebui să beneficieze de mai multă flexibilitate. Mai mult decât atât, ar trebui să beneficiem de un nivel de redistribuție echitabil la nivel de plăți directe și nu ar trebui să stabilim niciun fel de praguri și nici limite pentru ecologizare. În ce privește dezvoltările pozitive, să spun, în materia plăților directe, salutăm inițiativa de a stabili o definiție pentru agricultorii activi și de a stabili care anume sunt agricultorii mici în acest context. Definițiile însă necesită unele îmbunătățiri, iar schema fermelor mici nu trebuie să devină o schemă de sprijin social. Aceștia trebuie să poată să-și sprijine financiar propriile activități. Finanțarea pentru dezvoltarea rurală trebuie să fie făcută în baza unor criterii obiective și ținându-se cont de situația actuală. Lucrurile nu trebuie privite în izolare, ci în contextul uh, pilonului întâi. În ceea ce privește reglementarea piețelor, cunoaștem marea volatilitate care există pe piețe și în acest context salutăm crearea unui fond pentru situații de criză. Măsurile pentru reglementarea pieților trebuie să reprezinte o garanție de stabilitate, dar există o serie de propuneri care nu sunt acceptabile pentru noi. Au fost deja menționate și de alți colegi. Nu sprijinim ideea abolirii cotelor de zahăr începând cu anul 2015. Vă mulțumesc! Bine, adesso il turno del deputato Spiros Danellis. Ευχαριστώ αγαπητέ και συγχαρητήρια για την καινοτόμο και χρησιμότατη. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc uh, celor care au făcut posibilă această uh, reuniune neobișnuită, uh, dar inovativă. Cred că ar fi mai eficient, mai bine să luăm în considerare specificitatea regiunilor noastre. Dacă ne uităm, de exemplu, la, uh, măs, la măslini, uh, au nevoie de foarte puține uh, pesticide, fertilizanți și așa mai departe, pentru că există deja restricții impuse aceste, uh, acești arbori um, captează carbonul în sol. Deci, um, multe dintre livezile de măslini um, au efecte pozitive. Deci ar trebui să beneficieze de pe urma prevederilor ce țin de ecologizare din uh, această propunere. Trebuie să nu uităm, de asemenea, faptul că multe state membre se, se confruntă cu o situație economică dificilă. Unele state membre au chiar foarte mari uh, dificultăți și trebuie ca ele să poată avea acces la, or, la toate tipurile de asistență. Iar politica agricolă este un astfel de domeniu în care se pot atinge mai multe obiective în același timp, cum ar fi uh, securitatea alimentară și obiective de mediu. Țările din uh, sudul Uniunii Europene, și cred că toată lumea este de acord cu asta, vor avea cel mai mult de suferit de pe urma schimbărilor climatice. Aceste țări vor fi cele care vor duce greul schimbărilor climatice în Europa și dacă acest lucru uh, se va întâmpla, uh, va trebui ca uh, regulile să fie simplificate în așa fel încât noi să putem face față. Vă mulțumesc! Grazie Spiros, adesso andiamo il turno di altri tre ministri. In... Vă mulțumim, mai avem uh, trei minute. Le voi acorda domnului Schneider din Luxemburg. Iar apoi Jim Pace, din Regatul Unit, iar apoi domnul Sol Jolt Simon din Slovacia. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule comisar, dragi colegi, doamnelor și domnilor deputați. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc uh, lui Paolo, Marek și lui Dacian pentru organizarea acestei uh, ședințe comune la Parlamentul European. Cu toții suntem conștienți că politica agricolă comună trebuie să evolueze pentru a face față noilor sfidări. Securitatea europeană, alimentară europeană și uh, internațională, atât cantitativ cât și calitativ, calitativ trebuie să rămână obiectivul primordial. Și pentru asta e nevoie de un buget la înălțime. În ceea ce privește distribuirea între statele membre, credem că trebuie să se facă integrând bugetele de la pilonul 1 și 2 și bazându-ne pe principii similare. Asta pentru a ajunge la o repartizare corectă. Ca și în trecut, noi suntem gata să ajungem la un acord, însă aș vrea avea totuși câteva comentarii. În ceea ce privește propunerea privind plățile, aș vrea să vă reamintesc că pentru Luxemburg justificarea plăților directe vine în primul rând din faptul că vrem să sprijinim agricultorii pentru a compensa costurile de producție mai ridicate în Uniunea Europeană și în al doilea rând e vorba de remunerarea bunurilor publice furnizate de agricultură. În ceea ce privește plățile ecologice, credem că nu ar trebui să introducem mai multe criterii de mediu în sistemul de plăți directe. Măsurile agroambientale specifice și voluntare de la dezvoltarea rurală sunt mai eficiente și țin cont de uh, specificul regional și local. De altfel, propunerea de a avea acea infrastructură de suprafețe ecologice de 7%, deci de terenuri care să nu fie folosite, e disproporționată și contravine obiectivului de securitate alimentară. În principiu, sprijinim măsura pentru tinerii agricultori. În ceea ce privește acum regimul special pentru micii producători, suntem pentru o punere în practică voluntară a sistemului. Credem însă că propunerile Comisiei vor crește povara administrativă asupra întreprinderilor și asupra administrațiilor naționale, cum ar fi uh, lărgirea ecocondiționalității la noi uh, la noi uh, domenii sau uh, definirea agricultorului activ. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, măsurile se îndreaptă în direcția cea bună și vor permite o continuitate față de perioada precedentă. Regretăm însă că nu se reduce, nu s-a prevăzut o reducere semnificativă a poverii administrative pentru a simplifica procedurile de aprobare, de monitorizare și de evaluarea programelor. În ceea ce privește colaborarea cu alte fonduri, cu fondurile structurale, precum și Parteneriatul European de Inovare, uh, ar putea să nu reprezinte neapărat o plus valoare, mai ales pentru țările care nu au programe de mare anvergură. Și în ultimul rând, aș vrea să mă refer la delimitarea zonelor defavorizate momentul actual, credem că lista de criterii propuse și nivelul de praguri nu ține cont de uh, dezavantajele cu care se confruntă agricultorii. În ceea ce privește măsurile de intervenție și de stocare privată, le sprijinim. De altfel, credem că în funcție de evoluția pieței vitivinicole, uh, prelungirea drepturilor de plantare în acest sector ar putea fi avută în vedere. Și, în sfârșit, regretăm foarte mult că nu avem o propunere pentru acea aterizare lină în toate statele membre în ceea ce privește eliminarea cotelor la lapte în 2015. Mulțumesc! Vă rog să respectați timpul alocat. Domnul Jim Pace din Marea Britanie. Thank you very much and... Mulțumesc foarte mult! Le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în uh, organizarea acestor discuții atât de utile din această după-amiază. Aș vrea să spun că Marea Britanie dorește să participe la discuții diferent de cât de mult vor dura cu toții cred că suntem gata să facem asta pentru a avea o PAC așa cum trebuie pe viitor. Salutăm multe propuneri, cum ar fi flexibilitatea introdusă la pilonul 2 sau angajamentul domnului comisar față de cercetare și dezvoltare și măsurile din acest domeniu. Domnul comisar și alții uh, care au luat cuvântul au vorbit despre nevoia de a crește producția, însă în propuneri nu se oglindește acest lucru. Nu se vede exact ce s-a nu se oglindește ce s-a întâmplat în ultimii ani când uh, prețurile la materii prime în general uh, au crescut și creșterea internațională e în creștere și aceste prețuri vor crește și el și e clar că va exista volatilitate. Iar eu cred că reforma PAC ar trebui să reflecteze acest lucru. Deci să nu vorbim doar de câți bani cheltuim, ci uh, pentru ce anume, pentru a schimba situația și pentru a reflecta realitatea. De aceea credem că s-a ratat această șansă de a folosi banii mai eficient pentru a ajuta pe agricultori să devină mai uh, inovatori și mai competitivi, pentru a putea profita de pe urma acestor creț, creșteri de prețuri datorate unei cereri mai mari la nivel internațional. De asemenea, în ceea ce privește pilonul 2, salutăm acolo măsurile pentru competitivitate și inovare. De asemenea, credem că pilonul 2 e cel potrivit pentru a încuraja ecologizarea. Ecologizare pe care încercăm să o facem de câțiva ani în Marea Britanie. Însă dacă e să facem legătura cu pilonul 1, aici ar trebui să ne gândim la contribuabil. Însă, în același timp, uh, măsurile trebuie să fie simple. Domnul comisar a spus foarte clar că acel 7% nu e un teren în pârloagă, nu va fi introdus în pârloagă. Și salut acest comentariu, deoarece ar fi greșit să facem așa ceva în momentul în care uh, crește cererea. Însă mulți fermieri nu vor avea un procent de 7% care să fie lăsat deoparte. Mulți au păduri, au uh, fânețe sau mai știu eu ce, care pot fi considerate la cel 7%, însă cei care nu au acei 7% nu știu ce vor face. De asemenea, îi sprijin pe ceilalți colegi care se opun plafonării. Credem că lucrurile s-ar îndrepta în direcția greșită și ascultându-i pe colegii uh, din Comisia Agri, dau seama că conceptul de convergență în interiorul statelor membre nu e acceptabil și sper că se va retrage această propunere. Și în încheiere țin să spun că sprijin toate comentariile făcute în legătură cu simplificarea. Cu toții ne dorim așa ceva, un obiectiv nobil, însă nu am impresia că sub forma lor actuală aceste propuneri se îndreaptă în această direcție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum domnul Sold Simon din Slovacia, ministrul agriculturii. Uh, dovolte, aby som úvodom privítal túto diskusiu aj na té... Mulțumesc. Dați-mi voie la începutul acestei discuții dați-mi voie de la bun început să salut această discuție pe care o purtăm în această sală. Este ceva nemai întâlnit să ducem o astfel de dezbatere la ora actuală, uh, într-un astfel de stadiu al discuției, dar este un, um, uh, o reuniune uh, bunvenită, binevenită. Pentru Slovacia situația este relativ dezamăgitoare eliminarea dezechilibrelor între, statelor, între statele membre, simplificarea PAC. Da, toate acestea sunt bune, dar iată, suntem dezamăgiți. M-aș referi și la aspectele ecologice. Pentru Slovacia este complicat Uh, să facem acest lucru uh, odată cu, uh, cu îndeplinirea obiectivelor europene. Această parte a reformei nu ni se pare atât de clară și avem unele obiective față de ea. Dar, în primul rând, unele observații. Dacă avem o piață unică, trebuie să avem reguli unice. Iar la plăți nu sunt prevăzute reguli unitare cum dorim să fim competitivi pe o piață în lume dacă ne facem concurență unii altora în Uniunea Europeană și dacă se uh, oferă sprijin diferit diferitelor state, uh, state membre pentru aceeași marfă. La fel, uh, acest lucru s-a putut vedea în exemplul numit cu Danemarca și uh, Lituania. De aceea avem o problemă cu aceste plăți și cu um, eliminarea treptată a diferențelor. Am fi avut în ultimii șapte ani timp suficient să ajungem la același nivel al plăților. 30% din plăți pentru uh, ecologizare și 7% suprafețe nefolosite pentru uh, producție agricolă? mi se pare că este um, exact ceea ce nu ne trebuie pentru securitatea alimentară. Cei 30% din fonduri pentru ecologizare vor duce la creșterea prețurilor la alimente. Și de aceea suntem de părere că ar trebui ca acest procentaj să fie scăzut și măsura să fie voluntară. Apoi, avem o problemă cu plafonarea la fel ca și antevorbitorii mei, sunt de părere, suntem de părere că nu vom sprijini această propunere a Comisiei. Noi credem că plafonarea plăților merge împotriva uh, competitivității. Apoi, în ceea ce privește definiția um, agricultorilor activi, însă dacă 5% sunt suficienți pentru a obține o participare activă? Dacă 5% sunt suficient pentru a uh, confirma că este a, a, activitate agricolă, noi credem că ar trebui să fie 30%. Apoi, introducerea criteriilor de plată uh, Uh, sunt pentru noi introducerea, de fapt, a unui sistem mult mai complicat. Ne întrebăm cum vrem să sprijinim tinerii agricultori care, să spunem, vor depune o cerere în 2011. Și cum să facem asta dacă anul de referință este 2014? Credem așadar că 2011 ar trebui să fie anul de referință numărul agricultorilor tineri crește și dacă luăm ca referință anul 2011, vom transmite un semnal bun, pentru că altfel ei nu vor putea să prospere. Îmi amintesc de reforma uh, zahărului. era ministru la Consiliu în acel moment și uh, am fost asigurați că aceste uh, această reformă nu va avea consecințe negative, pe care tocmai le-am văzut în acest an. Apoi, cuplarea plăților ar trebui să se refere și la animale. Noi solicităm o creștere de la 10 la poate 20-30%, astfel încât adevăratele obiective ale acestei uh, politici să fie atinse, și anume producția de alimente. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum, în numele uh, deputaților, doamna Paulsen. Mulțumesc. Aș vrea și eu să le mulțumesc uh, tuturor miniștrilor și tuturor colegilor care participă la această reuniune. Aștept puțin să vă puneți cu toții căștile și continui. În ce privește pilonul 2? Vreau să subliniez faptul că în, acolo sunt uh, foarte multe bune, bune propuneri. Din păcate, lipsesc posibilitățile de a pune în evidență rolul femeilor, mai ales al tinerelor femei care vor să rămână și să lucreze în exploatațiile agricole. Știți cât de greu le e atât bărbaților cât și femeilor să continue activitățile agricole. Da, noi vorbim despre o ecologizare a agriculturii, ca agricultura să fie mai ecocompatibilă. Deci mă întreb de ce nu am stabilit ca obiectiv, pe deplin realist, obiectivul ca agricultura și silvicultura să devină autosuficiente um, la un moment dat pentru producerea de energie, cum ar fi, de exemplu, bălegarul, care poate fi folosit pentru a crea energie, ca sursă de energie. Știu că sunt probleme tehnice, domnule comisar, însă totul poate fi soluționat dacă există voință. Eu cred că ar trebui să ne gândim la faptul că trebuie să economisim combustibilii fosili și prin folosirea metanului am evita uh, emisiile de dioxid de, de carbon. În ceea ce privește ecologizarea, mi se pare că propunerea e mai degrabă birocratică decât ecologică, deoarece agricultorii vor dori să fie subvenționați pentru diferența de prețuri de pe piață. Însă, ar trebui ca asta să se facă măcar mai simplu, mai direct, agricultorii ar trebui să fie remunerați pentru eforturile atât culturale cât și ecologice. Și să nu uitați că la urma urmei agricultorii sunt cei care produc hrană și pe ei trebuie să îi ajutăm. Mulțumim, doamnă Paulson. Ultimii doi miniștri acum, Iari Costinen, după, din Finlanda, după care Valeriu Tabără din România. Domnul Koskinen. Comisari, Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc membrilor Parlamentului. Stimați colegi, aș dori să mulțumesc organizatorilor acestei reuniuni. Este un început cât se poate de bun pentru cooperarea interinstituțională despre care am tot vorbit. Aș dori să mă refer la trei aspecte. Mai întâi, din partea Finlandei aș dori să subliniez faptul că propunerile legislative ale Comisiei reprezintă o bună bază pentru discuții ulterioare cu privire la reforma PAC. Ne suntem de acord cu cele trei obiective delimitate de comisie, producție sustenabilă și uh, dezvoltarea agricolă sustenabilă peste tot în Uniunea Europeană. Aceste obiective au fost stabilite de Comisie și pot fi atinse, cred, chiar mai simplu decât a propus Comisia. Sistemele de control sunt problematice, sistemele de control financiar sunt uh, foarte complicate și ar trebui să fie simplificate, atât pentru agricultori cât și pentru administrații. În ceea ce privește ajutoarele directe acordate fermierilor, sunt de acord cu propunerea comisiei în sensul eliminării treptate a dezechilibrelor și în sensul introducerii acelei flat rate. Propunerea comisiei este foarte importantă, mai ales în acele regiuni unde costurile sunt foarte mari Finlanda salută și propunerea cu privire la ecologizarea plăților directe, dar trebuie să analizăm îndeaproape această propunere pentru ca aceasta să nu implice poveri administrative prea mari. Apoi, date fiind uh, condițiile climatice din Finlanda, nu putem decât să salutăm propunerea Comisiei în sensul unui pachet larg de politici de măsuri uh, economice și pentru agricultură. Iar în ceea ce privește reglementarea piețelor, Comisia, într-adevăr, a acordat toată atenția ei gestionării crizei, dar a scăpa de ratele, de cotele pentru zahăr până în 2015 este un lucru pe care nu îl putem sprijini. Mulțumesc foarte mult. Valeriu Tabara. Mulțumim. Urmează domnul Valeriu Tabără din partea României. Foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor parlamentari, doamnelor și domnilor miniștri. Considerăm că această reuniune este de o importanță deosebită pentru că pune în dezbatere problemele unui sector de importanță deosebită și pentru prezent și mai ales pentru viitor și chiar dacă la prima vedere problemele apar extrem de complicate, și este un merit al Comisiei pentru un material excepțional pus la dispoziția noastră, pentru tot ceea ce vor însemna măsurile politice agricole comune din perioada 2014-2020. Și această dezbatere reprezintă o importanță deosebită pentru că deschide calea spre încercarea de a găsi soluții la un sistem complicat și dificil și extrem de divers la nivelul Uniunii Europene pornind de la ceea ce înseamnă particularitățile sistemelor agricole în țările noastre la ceea ce înseamnă particularitățile sistemelor agricole la nivel regional și de ce nu la nivel de comunitate dar în același timp și față de ceea ce vor însemna cerințele producției agricole în viitorul apropiat această producție nelimitându se a fi dusă doar spre, pentru alimentație sau pentru ceea ce înseamnă materiile prime pentru industrie, dar iată că viitorul este și a ceea ce înseamnă furnizarea de materii prime pentru energiile regenerabile. În același timp, este important ca agricultura europeană și cea din țările noastre să producă și cantitativ, dar mai ales calitativ, și în același timp să-și mărească responsabilitatea pentru ceea ce înseamnă veniturile fermierilor, și grija pentru cei care gestionează una dintre marea, marile avuții ale Europei, care este pământul și resursele naturale, dar în același timp și responsabilitatea față de consumator. De altfel, aceasta este relația pe care o gestionăm noi, fermier, producător de alimente și consumator de alimente. În uh, acest context aș vrea să ne spunem punctul de vedere asupra unor măsuri care cred că ar trebui să fie mai aprofundate și mai analizate, și anume modalitatea de echilibrare a plăilor directe, realocarea unei treimi a diferenței dintre 90% din media europeană a plăilor directe și nivelul actual al plăilor directe din statele unde nivelul plăilor directe sunt situate sub media europeană este insuficientă. Referitor la modul de implementare a componentei de ecologizare a plăilor directe, ea se impune însă trebuie analizate implicațiile instituționale, în primul rând, rând riscul de creștere a birocrației. Referitor la plafonarea plăților directe pentru marii beneficiari, apare riscul ca plafonarea să afecteze fermele performante care contribuie major la asigurarea securității alimentare și se conformează standardelor ridicate renunțarea la finanțarea investițiilor pentru grupurile de producători din domeniul legume și fructe va compromite dezideratul comisiei de a promova și consolida formele asociative pentru comercializare iar pe de altă parte măsura însui în forma propusă în cadrul regulamentului FEADR va deveni neatractivă. Salutăm schema pentru micii fermieri, dar considerăm că ar trebui analizată posibilitatea stabilirii unei limite superioare mai ridicate, 5.000 de euro în loc de mie de euro pentru fermierii care nu își vor transfera sau vinde ferma și care vor participa în reeaua europeană Innovative uh, Partnership. De asemenea, schema pentru tinerii fermieri ar fi, necesară o discuție privind creșterea procentului de 2% din plafonul național alocat și a suprafeței eligibile, care acum este de maximum 25 de hectare în organizarea comună a pieelor se impune păstrarea restituțiilor la export pentru produsele agricole de bază și cele din non axa în special sunt de interes restituiile la carnea de pasăre carnea de vită de porc produse lactate. în legătură cu zahărul considerăm binevenită o analiză atentă a ceea ce se va întâmpla pe piața uniunii europene în momentul renunțării la cota de zahăr din anul două mii cincisprezece suntem pentru o prelungire a termenului până în 2018 și în același timp, cu prelungirea termenului, susținem o creștere graduală a cotelor 5% anual, lucru care ar preveni unele efecte negative ce s-ar putea instala odată cu renunțarea la sistemul de cote. De asemenea, în domeniul apiculturii, propunem adăugarea în programul național al PICOL și în programele europene a unei noi măsuri privind încurajarea consumului de miere de către copii și bătrâni, sau introducerea unei noi scheme de miere în școli. În domeniul laptelui, România salută introducerea în sectorul laptelui a unor noi prevederi care se referă la relațiile contractuale, negocierea colectivă a contractelor, precum și înființarea organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale. De asemenea, păstrarea măsurilor de piață ca și o plasă de siguranță precum și menținerea programului lapte în școli și creșterea bugetului alocat acesteia este apreciată. În domeniul cărnii salutăm menținerea măsurilor excepționale de sprijin pentru a ține cont de eventualele perturbări grave din piață. În legătură cu dezvoltarea rurală, limitarea beneficiarilor la micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, prin excluderea întreprinderilor intermediare cu mai puțin de 750 de angajați, sau a căror cifră de afaceri este mai mică decât de 200 de milioane euro, reprezintă o propunere okay. pe care România o apreciază ca fiind prea abruptă Valerio. și nu asigură, mulțumesc, continuarea intervenției pentru acest tip de beneficiar. Mulțumesc. Grazie, Valerio. Abbiamo... Mulțumesc, Valeriu. Acum se încheie intervențiile ministrilor. Acum le dau cuvântul și reprezentanților ministrilor care nu au putut veni, însă vă rog să respectați timpul alocat. Îi dau cuvântul acum domnului Oleniciac, deputat european. să... Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Când am început discuțiile despre politica agricolă comună, eram cu toții de acord legătură cu principalele obiective. Vreau să avem o politică mai flexibilă, mai adaptabilă, mai ecologică, mai modernă și mai simplă. Acum am ajuns în stadiul în care avem o propunere concretă din partea Comisiei și iată că apar foarte multe diferențe de opinie, diferențe între statele membre, miniștrii au aici poziții diferite, eurodeputații la rândul lor au și ei poziții diferite, destul de diferite de altfel și asta mă îngrijorează mă îngrijorează, deoarece dacă aici, împreună cu sindicatele, cu organizațiile agricol- agricultorilor, dacă nu vom reuși să propunem o nouă politică agricolă comună pe care să le o vindem, între ghilimele, agricultorilor, Asta înseamnă că vom pierde lupta pentru un buget mai mare pentru politica agricolă comună și asta va însemna că agricultorii și consumatorii noștri vor avea mari probleme pe viitor. De aceea vă lansez un apel să fiți mai dispuși să ajungeți la un compromis, să fiți mai binevoitori pentru a ajunge la o politică comună în domeniul agriculturii așa cum trebuie. Dacă nu o vom face, se va repeta istoria. Așa cum s-a întâmplat și cu bugetul pentru ajutorarea celor nevoiași. Chiar dacă toată lumea părea să fie în favoarea propunerii, am pierdut lupta la vot. Și bugetul se va reduce. Mulțumesc. Acum reprezentantul austriac, Edith Klauser. Fiindcă. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, doamnelor și domnilor, Vă mulțumesc pentru această oportunitate de a discuta împreună cu colegii din Parlament și cu colegii din celelalte state membre despre viitorul politicii agricole comune. Noi considerăm că propunerile reprezintă o bază bună de negociere, dar necesită o serie de adaptări și modificări pentru a obține un rezultat satisfăcător. O să mă limitez doar la câteva remarce, pentru că nu-mi permite timpul să fac mai mult. Mai întâi, plățile directe. Conform propunerii Comisiei, acestea urmează să fie modificate complet. Acest lucru înseamnă pentru multe state membre și, bineînțeles, și pentru Austria, o mare schimbare. În acest context, aș dori să spun câteva lucruri despre o temă foarte importantă pentru Austria, simplificarea. Necesitatea simplificării a fost uh, abordată de multe state membre și noi, de asemenea, solicităm această simplificare. Simpli... Plățile directe ne arată că prin introducerea mai multor uh, bonusuri, până la urmă se ajunge la o complicare a situației. De aceea considerăm că trebuie să, ating, să ajungem la un sistem mai simplu. Și aș dori să vă dau un exemplu. Dacă ne uităm la noul bonus pentru o ecologizare, uh, deci un bonus separat cu un sistem de control și un sistem de sancțiune separat nu face decât să complice sistemul de plăți. Ar fi mult mai simplu și ar obține, am obține același efect dacă cele două bonusuri ar fi contopite într-unul singur și acest lucru ar putea fi acoperit de ecocondiționalitate și ar putea foarte bine să fie integrat în acest cadru. De asemenea, avem nevoie neapărat de flexibilitate pentru statele membre în momentul în care își stabilesc modelul regional. Mai multe state membre s-au referit la această nevoie deja. În Austria avem o agricultură foarte diversificată, având și zone muntoase numeroase. un sistem precum cel pe care l-ați propus nu ar face decât să bulverseze sistemul nostru și de aceea am dorit să avem mai multă flexibilitate în stabilirea sistemului regional. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, aceasta are o importanță sporită în Austria, mai ales în contextul programului pentru mediu. Este nevoie de o agricultură durabilă noi dorim să ne continuăm eforturile în acest sens și de aceea avem nevoie de o finanțare adecvată și de un cadru juridic adecvat. Trebuie să se țină cont și de modelele care au, au avut succes până acum și, de asemenea, în contextul dezvoltării rurale, nu trebuie să uităm că nu avem voie să introducem în ecuație și mai multă birocrație. În ceea ce privește organizarea piețelor, credem că propunerile merg într-o direcție bună. Mai puțin lăudabil este, lăudabilă este eliminarea cotei pentru zahăr. Austria nu este de acord cu această propunere și este pentru continuarea cotei la zahăr. În încheiere, încă o dată aș dori să mă refer la simplificare, care este absolut necesară în toate sectoarele agricole, este o temă centrală, iar Austria, bineînțeles că va participa în manieră constructivă la toate dezbaterile. Vă mulțumesc! Bine, grazie. Adesso il turno della... Mulțumim foarte mult. Acum urmează guvernul Franței. Vă rog. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Dat fiind timpul alocat, voi uh, pune punctul pe I. Acest pachet e o bază de negociere interesantă Însă, după părerea Franței, ar trebui să se facă mari îmbunătățiri în ceea ce privește simplificarea, subsidiaritatea. În ceea ce privește plățile directe, Franța își reexprimă sprijinul anunțat unei eh, distribuiri echitabile între statele membre, așa cum am spus în 2010, ținând cont de constrângerile bugetare. Renunțarea la referențele istorice și convergența internă în cadrul statelor membre, un obiectiv pe care îl avem și noi, însă acest proces trebuie să le permită o mai mare subsidiaritate statelor membre, deoarece modelele noastre agricole sunt diferite și proiectul Comisiei nu ne mulțumește. Ecologizarea la pilonul 2 a fost sprijinit de la început uh, de Franța în principiu, însă modalitățile nu sunt mulțumitoare, sunt prea birocratice, inutil birocratice și lipsite de coerență în ceea ce privește constrângerile și realitățile exploatărilor, exploatațiilor agricole. În ceea ce privește plățile cuplate, Um, sprijinim propunerea făcută în ceea ce privește organizarea comună a pieței. Da, sunt uh, dorite niște instrumente mai reactive, mai eficiente, nu pentru a um, înlocui piețele, ci pentru a le îmbunătăți funcționarea. Mm, salutăm uh, mai ales instrumentele pentru a face față crizei. Însă, în ceea ce privește două elemente, cred că ar trebui să lucrăm mai mult. Primul lucru, consolidarea puterii de negociere a producătorilor. Propunerile comisiei nu sunt mulțumitoare în acest sens, deoarece cred că nu vor permite o consolidare a organizațiilor colective și a concentrării ofertei, așa cum s-a spus uh, mai devreme și e un element asupra căruia vom fi foarte atenți la negocieri și la discuții. Un al doilea element pe care vreau să-l menționez, în sectorul zahărului, Franța nu are cum să accepte eliminarea cotelor în 2015 și cere prelungirea cotelor până în 2020. Acum, dezvoltarea rurală și propunerile comisiei. Propunerile comisiei sunt complexe. Se spune că se dorește armonizare și performanță bugetară. Franța așteaptă niște progrese reale, însă rapide, în ceea ce privește dosarul zonelor defavorizate. Și acum, regulamentul finanțare și gestiune PAC. Așa cum au făcut și alții înaintea mea, aș vrea să subliniez faptul că lipsește o adevărată simplificare în ceea ce privește condiționalitatea ajutoarelor, spre deosebire de anunțul făcut de comisie și în ciuda uh, dorinței manifestate de Consiliu la începutul anului 2011. În sfârșit, tot ceea ce discutăm noi nu are rost decât dacă politica agricolă comună va avea un buget uh, așa cum trebuie, iar ceea ce propune acum Comisia reprezintă, după părerea noastră, uh, un minim. Mulțumesc. Acum, Catrin Pun din partea Guvernului Estoniei. Poftiți! Aitäh! Mul on suur au olla siin äh, Mulțumesc, e adevărat o onoare să mă aflu astăzi aici, la această primă reuniune istorică, sper eu, și în numele Ministerului uh, Agriculturii din Estonia aș vrea să subliniez două aspecte. Pentru Estonia, plățile directe reprezintă principalul element în această discuție. Și ne dorim uh, o armonizare cât mai rapidă a acestora. Estonia e de acord cu Comisia în această privință, deci să avem o armonizare a plăților directe, însă nu suntem de acord cu calendarul, cu ritmul propus, deoarece asta nu va garanta niște condiții egale de concurență pentru următoarea uh, perioadă bugetară. De asemenea, nivelul de de plăți directe primite de Estonia ar trebui să fie de cel puțin 90% din nivelul, nivelul mediu european. De asemenea, în ceea ce privește dezvoltarea rurală, aici sprijinul ar trebui să rămână același sau chiar să crească. Iar armonizarea plăților directe nu are cum să se facă în detrimentul dezvoltării rurale, deoarece asta ar pune în pericol investițiile structurale de care avem nevoie în acest sector. Mulțumesc! Bine, la ringrazio anche. Vă mulțumesc! Trebuie să accelerăm puțin, timpul trece repede. Îi dau cuvântul acum doamnei Köstinger din Parlamentul European. Danke, președinte, geehrte Damen und Herren. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Sunt convinsă de faptul că mai ales securitatea alimentară trebuie să fie adusă în prim planul discuției. Cred că mm, cu toții uh, putem saluta propunerile, uh, soluții, uh, propunerile Comisiei în ceea ce privește ecologizarea și durabilitatea. Însă trebuie spus de asemenea că nu trebuie să reinventăm roata, ci trebuie să vedem ceea ce a funcționat și ce trebuie îmbunătățit. și cred că mai degrabă avem nevoie de o evoluție a PAC decât de o revoluție. Cei, uh, procentajul propus uh, pentru ecologizare va duce la o revoluție, cu siguranță, la agricultorii noștri, dacă ne gândim mai ales că anumite state membre au luat o serie întreagă de măsuri care vizau exact aceste fâșii de teren uh, necesare pentru cei 7%. De asemenea, am o atitudine critică, la fel ca și toți antivorbitorii mei, uh, față de birocrația suplimentară uh, care va apărea dacă se va pune în aplicare așa cum a fost propus, propusă ecologizarea agricultorii uh, îndeplinesc deja foarte multe uh, criterii, uh, ecocondiționalitatea uh, și cred că este ceva bun. Trebuie să comunicăm mai mult pe acest subiect. De asemenea, cred că este vorba și de credibilitate în această reformă a PAC, credibilitate față de consumator, dar și față de agricultor, pentru că ei sunt cei care muncesc zi de zi în fermele lor. Trebuie să existe un parteneriat între agricultori și Uniunea Europeană și dacă acest lucru este valabil, trebuie să existe reguli ale jocului care uh, să poată fi respectate. Însă, mai ales prin această ecologizare, al doilea pilon este subțiat, să spunem așa, este diluat uh, și trebuie să facem tot ce putem pentru că uh, țările care în ultimele decenii uh, au fost un model să nu, de, uh, să nu fie defavorizate. Mi se pare foarte importantă cercetarea când este vorba de competitivitate, durabilitate uh, și cred că mi se pare de asemenea important să uh, stimulăm investițiile, lucru care ar intra în al doilea pilon. De asemenea, în ceea ce privește securitatea materiilor prime, cred că trebuie să avem idei mai bune. Eliminarea cotelor de uh, zahăr uh, nu mi se pare cea mai bună idee. În plus, în ceea ce privește producția uh, energetică uh, de, și uh, din uh, produse agricole, cred că putem face uh, progrese, însă sunt convinsă că putem ajunge la un acord. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, uh, doamnă Köstinger. Urmează la Slovaida din partea guvernului uh, maghiar. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, din punctul de vedere al Ungariei, vom avea nevoie de o politică agricolă comună, puternică în viitor, cu un, uh, cu un nivel de sprijin similar cu cel din trecut. Din punctul nostru de vedere, propunerea Comisiei este o bună bază, însă trebuie să continuăm discuțiile într-o serie de puncte pentru a îmbunătăți acest text. Ungaria consideră că sarcina PAC și sarcina agricultorii în, vi- agriculturii în viitor va fi să producă alimente într-un mod competitiv. Menținerea celor doi piloni uh, este ceva cu care putem fi de acord se asigură un nivel suficient de remunerație pentru agricultori, însă statele membre trebuie să fie uh, să aibă o anumită flexibilitate în modul în care folosesc aceste uh, scheme de sprijin specifice. De asemenea, există sectoare uh, sensibile și regiuni sensibile, sensibile. Deci trebuie să luăm în considerare acest lucru. Uh, nu ne opunem unei ecologizări suplimentare și am și uh, luat măsuri în trecut cu privire la acest lucru, însă acest obiectiv trebuie să fie și acțiunile sub acest obiectiv trebuie să fie foarte bine uh, gândite. Trebuie să existe o simplificare, trebuie să luăm în considerare condițiile locale. Examinăm la ora actuală și celelalte propuneri ale Comisiei, considerăm că ar trebui ca mai multe resurse să rămână în statul membru. În ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, considerăm că propunerile sunt foarte bune, considerăm că interesele dezvoltării regionale nu trebuie să fie Uh, puse în pericol nici la nivelul statelor membre, nici la nivelul Uniunii Europene. Este foarte important de asemenea să existe o simplificare suplimentare și noi credem că ar trebui făcute mai multe eforturi la Comisie în acest sens. Nu în ultimul rând, trebuie să vă spun că Ungaria este dispusă să coopereze cu Comisia pentru a uh, pune bazele unei viitoare politici agricole comune. Vă mulțumim! Urmează reprezentantul uh, guvernului danez. Vă rog, un minut. Olanda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Să trec la subiect. Bineînțeles, avem o bază pentru negociere acum, dar credem că este nevoie de mai multă onestitate și de simplificare, în special în ceea ce privește plățile directe. Credem că principiul echitabilității și al proporționalității trebuie să se aplice. Propunerile actuale nu sunt acceptabile pe acest fundal. Nu se poate ca în contextul actual să avem uh, un maxim de 4% pentru un stat membru. S-a spus și de alți colegi că propunerile trebuie să fie mai flexibile. Deci e nevoie de mai multă flexibilitate și suntem cu totul și cu totul de acord cu acest lucru. Comisia vorbea de un procentaj de 30% în ce privește ecologizarea, dar o, o, o formulă din asta unică cu siguranță nu o să ne rezolve problemele. Dată fiind diversitatea agricolă în Uniunea Europeană. Cu siguranță că avem o serie întreagă de opțiuni care să se și potrivească la fiecare stat în parte. Ecologizarea rămâne o temă importantă și cred că este loc de inovare. Simplificarea, așa cum au spus și alți colegi, este esența acestei reforme, nici nu trebuie să mai explic de ce, și sprijinim pe toți colegii care au spus că este nevoie de mai multă simplificare. Suntem de acord cu poziția exprimată de Germania cu privire la plafonare și cu privire la tinerii fermieri, suntem de acord cu poziția exprimată de Irlanda, mai ales uh, dată fiind criza din ultimul timp. Mulțumim foarte mult. Urmează Thomas Daman din Suedia. Eh, Mulțumesc. Aș dori să cer scuze numele ministrului nostru care nu poate uh, participa astăzi aici. În primul rând, aș vrea să salut această inițiativă de a organiza această discuție comună privind viitorul politicii agricole comune. Credem că vom avea o abordare constructivă la negocieri în ceea ce privește viitorul pachet, tot ce pot să spun. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum reprezentantul guvernului, reprezentant, am scuzat, guvernului sloven, Simona Vremec. Mulțumesc. Bi se želela ministra zahvaliti za organizacijo tega se... Mulțumesc. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni din partea ministrului meu. Așa cum au spus toți antevorbitorii mei, chestiunea cheie se referă la flexibilitate și la convergență în statele membre. Fiecare stat membru diferă de celălalt și dacă nu se ține cont de aceste specificități, atunci efectele asupra unităților agricole ar putea fi foarte mari. Avem nevoie de flexibilitate în Slovenia și Slovenia este de asemenea de acord cu convergența între statele membre, dar noi favorizăm o abordare în conformitate cu care pragmatismul să prevaleze. Sprijinim formula propusă de comisie, care ni se pare bună și transparentă și suntem de acord și cu Germania, în sensul că un acord final cu privire la cuantumul sumelor pentru plățile directe va fi posibil doar în momentul în care avem definite clar perspectivele financiare. Este foarte important pentru Slovenia, de asemenea, să se continue procesele de restructurare, pentru că noi ne dorim să continuăm eforturile pe care le-am inițiat în materie de protecție a mediului. De asemenea, am dorit să ne continuăm eforturile în materie de dezvoltare rurală. Suntem de acord și cu Austria. Și anume, acele modele care au fost folosite până acum și care uh, au fost bune, în materie de dezvoltare rurală trebuie să se reflecte în propunerile viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc tuturor reprezentanților guvernelor care au luat cuvântul, mulțumim tuturor miniștrilor. Acum, iată, avem o serie de membri ai Parlamentului European. Nu știu dacă mai doresc sau nu să intervină domnul uh, doamna Canieti. Uh, godātais priekšsēdētāj kungs, uh, godātie ministri, Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, voi uh, vorbi foarte pe scurt. Um, și reformă, nu... Ne așteptăm ca această reformă să ducă la o concurență echitabilă în Europa, în agricultură, astfel încât piața unică uh, să fie corectă și echitabilă. De aceea avem nevoie de un sistem echitabil pentru plățile directe, pe baza unor criterii obiective și nu pe baza unor date istorice, așa cum este prevăzut în propunerea actuală. De asemenea, suntem de părere că Uh, perioada de tranziție trebuie să fie scurtă, nu mai mult de patru ani. Țările care primesc mai puțin de 50% din uh, media plăților uh, directe sunt în număr de 6 și pentru acestea măsurile ar trebui să înceapă de acum, nu în 2014. Agricultorii noștri nu înțeleg de ce ar trebui să dureze 20 de ani lucrurile dacă sunt prevăzute în propunerea actuală. La 20 de ani după căderea cortinei de fier, ba chiar la 30 de ani, de ce, uh, după căderea cortinei de fier, ei, vor primi mai puțin de 50% din media europeană. Eu sunt convinsă că uh, ar trebui să se găsească o soluție aici. Iar plățile directe ar trebui să fie apropiate ca nivel. Pentru că dacă nu, se va uh, Uh, împiedica competitivitatea noastră globală în agricultură. Vă mulțumesc! Proponowana reforma jest głównie kontynuacją, brak jest konkretnych zmian. Mulțumesc. După părerea mea, această propunere reprezintă o continuare a fostelor politici, deci nu văd neapărat o schimbare radicală. Și ar trebui să spunem clar că bugetul actual nu e suficient pentru sarcinile pe care le dăm acum agricultorilor. Și așa cum l-am spus colegilor și domnului Lewandowski, ne așteptăm și la speculă. Asta s-a întâmplat și, în piețe, și pe piețele financiare. Am creat multe instrumente, agenții de monitorizare care aveau ca scop îmbunătățirea situației, însă uitați-vă ce s-a întâmplat. În agricultură ne îndreptăm de intervenție și asta e rău. E nevoie de niște mecanisme de intervenție, mai ales uh, pentru cereale, dar și la anumite produse lactate deoarece astfel de mecanisme de intervenție ar stabili veniturile și situația de pe piața alimentară. Politica de coeziune, de asemenea, ar trebui să se extindă mai mult în zonele rurale. E nevoie de niște prevederi privind un nivel adecvat de sprijin pentru zonele rurale la politica de coeziune. Și, în sfârșit, atunci când vorbim despre ecologizare, Cred că ar trebui să sprijinim crescătorii de ovine, de vite. E ceva ușor de făcut din punct de vedere financiar. Și cred că ar trebui să luăm o decizie în ceea ce privește distribuirea gratuită de alimente. Deoarece ceea ce facem noi nu e înțeles de publicul larg. Ar trebui să evaluăm ce s-a făcut în ultimii 15 ani de politică agricolă comună pentru a ști cum stau lucrurile. Mulțumesc, dragi colegi, domnule comisar, stimați miniștri, vorbim despre niște propuneri care se bazează pe niște principii bune și care stabilesc niște obiective corecte. Însă, când discutăm aceste propuneri cu agricultorii naționali, ei ne pun niște întrebări care ne îngrijorează. Deci, ce va face noua PAC pentru ca agricultorii să țină piept concurenței? De exemplu, acordului care se va semna cu Mercosurul ce propuneri eficiente are noua politică agricolă comună pentru a asigura productivitatea și bogăția uh, regiunilor. Ce s-a întâmplat, de exemplu, cu cotele la lapte în 2003? În momentul respectiv s-a spus că piețele se vor autoreglementa. Însă s-a întâmplat cu totul altceva. Din potrivă, piețele nu s-au autoreglementat. Și eu mă gândesc, în 2015 vom reevalua ce propunem acum? De asemenea, ce va face Comisia pentru ca agricultorii să nu rămână cu o parte nesemnificativă doar din valoarea generată în lanțul alimentar? Cum putem avea o politică agricolă comună care să ocrotească veniturile agricultorilor? deoarece nu intermediare și distribuitorii ar trebui să ia partea leului. Iată niște întrebări cărora trebuie să le răspundem și e o întrebare care pune punctul pe ei. Vă mulțumesc! Vă rog să interveniți foarte rapid, deoarece și domnul comisar Cioloș va trebui să intervină. Doamna Eras Garcia, după care doamna Morvai. Sí, muchísimas gracias. Mulțumesc! Adevărul e că nu s-a spus ce e mai important, și anume bugetul. Ce se va întâmpla cu acest buget care s-ar putea să nu fie suficient? Spunem că peste 1% din PIB ar fi, uh, ar fi bine. Cu 1% nici măcar nu acoperim actuala PAC. Nici măcar vreo extindere. Deci cum să ne gândim noi la o distribuție echitativă între statele membre? Ca să nu repet, uh, și alte elemente nu au fost menționate aici. Ce se va întâmpla cu cota la zahăr? După ce s-a întâmplat în 2007, după eforturile făcute de Spania și Portugalia la distribuția de cote, vedem acum că am ajuns la o liberalizare sălbatică care ar putea duce la distrugerea acestui sector în multe state membre. Eu cred că ar, treb- ar fi trebuit să discutăm despre asta mult mai devreme. De asemenea, liberalizarea drepturilor de plantare. Uh, Există un acord la Consiliu, însă niciun membru de la Consiliu nu a spus astăzi ceva despre drepturile de plantare. Am putea vorbi despre foarte multe lucruri, însă cel mai important e că, după părerea mea, cu această nouă politică agricolă comună nu asigurăm transmiterea de la o generație la alta acestor activități și nu asigurăm nicio furnizare la un preț rezonabil de alimente pe termen de 10 ani. Deci de aceea eu cred că trebuie să ne mai gândim și să mai discutăm foarte mult despre această politică agricolă comună următoarele luni. Mulțumesc. Acum doamna Morvai, după care Kalinowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dwie krótkie uwagi. Dzisiaj około 3% użytku... Vă mulțumesc, două comentarii scurte. Cele trei procente de teren arabil astăzi, uh, cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe biocombustibili și pe recolte energetice. Mulți cred că prețurile vor urca și uh, ne întrebăm ce se va întâmpla până la urmă cu prețurile dacă din cele 3%, dacă la cele 3% mai adăugăm cele 7% care provin din ecologizare. Al doilea comentariu se referă la dezvoltarea zonelor rurale. Este foarte greu de evaluat cât de bună este această propunere dacă nu știm câți bani vor intra în pilonul 2 și cum vor fi distribuiți banii la nivelul statelor membre. Dar trebuie să spunem în același timp că nivelarea diferențelor dintre statele membre trebuie să rămână o prioritate a politicii agricole comune. De aceea, cred că trebuie să rămânem la actualele reguli de alocare și distribuție din pilonul 2, în baza metodologiei modificate de la Berlin din 2005. Încă un lucru. Propunerea face ca, până la urmă, continuarea modelului SAP să fie imposibilă. Și ideea era aceea simplificării întregului exercițiu. Sistemul SAPS este unul mai bun pentru plățile directe. Aceste plăți sunt cuplate cu acțiunile dintr-un anumit, dintr-o anumită regiune, fără să țină cont de valorile istorice. Mulțumesc. Acum, doamna Morvai, aveți un minut. Mulțumesc. És egy kicsit harcosabb. Voi vorbi în maghiară. Aș dori să mă ref, să, am, să am un ton mai puțin conformist. Nu sunt de acord cu termenul competitivitate, pentru că pentru Ungaria și pentru multe state membre noi nu există un sistem de egalitate în care să funcționăm. Au fost uh, miniștri care au fost revoltați de discriminarea împotriva fostelor țări comuniste. Sunt și eu revoltată. În momentul aderării la Uniunea Europeană, de asemenea, au existat oameni care au fost induși în eroare, pentru că li s-a spus că până în 2013 agricultorii nu vor primi același nivel de subvenții precum agricultorii din statele membre vechi. Dar, de cealaltă parte, a trebuit să ne deschidem piețele pentru produsele străine, care bineînțeles că au defavorizat fermierii noștri. Deci s-a tot pomenit anul de referință 2013, însă este clar că situația nu va fi rezolvată până în acel moment sau nu se poate rezolva situația sau nu se dorește a fi rezolvată, este oricum o chestiune ce ține de voința politică. Inegalitatea va persista, este clar. Este o trădare, pur și simplu, să vorbim despre competitivitate. Agricultorii maghiari și consumatorii din alte țări care sunt supuși unor tratamente inegale, vor face calculele și odată ce vor face calculele, vor trage și concluziile de rigoare. Vor înțelege că nu va exista nicio modificare substanțială și că vor fi considerați cetățeni de rangul 2 și poate că vor alege să părăsească corabia. Îmi pare rău, știu că aveam timp doar până la 6.30, aș fi dorit să mai răspund și la întrebări, aș fi dorit să ascult și răspunsul la întrebări din partea domnului comisar, dar am deprins un avion și nu ne rămâne decât să ascultăm uh, prin transmisiunea web cum vor suna aceste răspunsuri. Mulțumesc! No. Da. Parte delle risposte arriveranno adesso e quindi volentieri do la... Vă mulțumesc. Ajungem acum la răspunsuri. Am plăcerea să-i dau cuvântul domnului comisar Cioloș și vă mulțumim încă o dată pentru faptul că v-ați luat timpul să fiți alături de noi uh, și v-ați demonstrat disponibilitatea de a asculta guvernele și deputații, iar apoi domnul Savitski. Mulțumesc, Paolo. Doamnă Morvai, știți, dumneavoastră, atunci când faci parte dintr-o mare familie, și ai un, un tort pe care trebuie să-l împarți și când suntem cu toții sub același acoperiș, poate că ne întrebăm cum se face împărțirea. Poate că puteam avea o felie mai mare sau mai subțire, însă faptul că suntem sub același acoperiș și nu afară, și faptul că suntem la masa unde se face împărțirea ar trebui să ne dea de gândit, să ne întrebăm unde preferăm să fim, afară în ploaie sau în interior împreună ca o familie. Nu credeți că ar trebui să ne gândim împreună cum putem împărți lucrurile? Vă spun toate acestea înțelegând totuși dezamăgirea unora. Însă cred că așa se întâmplă când resursele sunt limitate, iar familia e numeroasă. Și cred că mulți cunosc foarte bine această situație. Acum, foarte rapid, o constatare generală, cel puțin ceea ce pot eu conchide în urma dezbaterii de astăzi. Nici din partea reprezentanților Parlamentului și nici din partea reprezentanților Consiliului, deci nici dintr-o parte, nici din alta, nu am auzit să se pună la îndoială obiectivul acestei reforme sau principiile. Nu. E vorba de conținutul reformei și de nevoia de a-l adapta. Însă, în ceea ce privește sistemul de plăți directe, în ceea ce privește plățile ca sprijin la venitul de bază, în ceea ce privește plățile pentru uh, sprijinirea ecologizării sau măsurile de la piață sau cele de la pilonul 2. Deci, în toate aceste privințe, eu nu am uh, văzut că ar exista o atitudine de respingere, ci doar de îmbunătățire. Și e normal să primești comentarii, mai ales când uh, te afli la începutul discuțiilor. Însă cred că e o bază de discuții coerentă, consistentă și care respectă ceea ce a spus Comisia în domeniu până acum. Dacă e să ne uităm la plățile directe, am vorbit aici despre criteriile de repartizare a acestor plăți directe. Și aici văd că părerile uh, sunt diferite. Pe de o parte, unii spun că trebuie să se țină cont de particularitățile regionale și naționale, de specificul agriculturii, deci să se dea mai multe plăți directe la un anumit tip de agricultură, asta pe de o parte. Pe de altă parte, alții spun că e nevoie de mai multă dreptate, deci de mai multă convergență. Vedeți, prin urmare, că și aici trebuie să facem față, pe de o parte, acestei probleme unei uh, dreptăți sporite și, pe de altă parte, să se țină cont de specificul anumitor regiuni și anumitor uh, tipuri de agricultură. Eu cred că propunerea Comisiei ține cont de aceste două fațete, deoarece, renunțând la referințele istorice, propunem ceva ce e uh, Uh, cuantificabil peste tot în Uniunea Europeană, deci suprafața agricolă, care produce atât alimente cât și bunuri publice, însă în același timp aceste suprafețe agricole sunt tratate în mod diferențiat, deoarece statele membre au posibilitatea de a stabili, de a defini regiunile în care vor avea uh, plăți uniforme. Țări precum Italia, Austria, Irlanda, deci orice stat membru va avea opțiunea de a defini fie o singură regiune la nivel de stat, deci o plată egală peste tot, fie va avea posibilitatea să definească niște regiuni pentru a ține cont de specificul anumitor uh, tipuri de agricultură. Asta dacă, bineînțeles, se consideră că există diferențe justificate pentru a avea mai multe feluri de agricultură. De aceea, când văd în presă, de exemplu în Italia, se spune despre nord și sud, că nu se ține cont de diferențele între nord și sud în Italia de această reformă. Nu e adevărat. Dacă citiți textul și dacă vedeți propunerea, veți vedea că există acest nivel de flexibilitate. Însă, prin această propunere cerem să existe coerență și transparență. Și de aceea există mai multe niveluri de plăți, un sistem lasagna, cum spunea Sabin Larue. Da, avem, deoarece și în agricultura noastră există un sistem de lasagna. Avem tineri, avem exploatări mai mici, mai mari, exploatații mai mici, avem zone de munte, de câmpie, avem culturi extensive, avem culturi intensive și dacă vrem să punem la muncă reprezentații uh, uh, per ansamblu, e important să avem un dispozitiv transparent și clar. Ce înseamnă pentru mine această transparență? Să poți să arăți încotro merg banii și de ce îi dai unuia mai mult decât sau mai puțin decât altuia. Acum, problema dreptății, echității între statele membre. Unii spun că aici e o lipsă de voință politică. Da, poate că e o problemă de lipsa voinței politice, însă vă reamintesc încă o dată, decizia va trebui luată împreună de 27 de state membre, însă nu e vorba doar de voința politică, e vorba aici și de resurse bugetare. Și vă mai spun un lucru. Nu spun asta pentru a justifica faptul că va exista în continuare o țară care va avea întotdeauna de trei ori mai mult în medie decât altă țară. Nu, da, nu uitați-vă doar la plățile pentru agricultori, uitați-vă și la ponderea pe care o are sprijinul uh, PAC în PIB-ul țării respective. Deci, care este ponderea din fondurile europene care ajunge practic în, în, uh, în PIB-ul țării respective. Acum, chestiunea bugetară și uh, care trebuie tratată în același timp cu uh, reforma PAC. Așa cum spunea Giovanni Lavia, trebuie să ținem cont de aceste două aspecte dacă vrem să avem o decizie politică. Și cred că e esențial să ne putem mobiliza din punct de vedere politic pentru a lua o hotărâre înainte de sfârșitul anului 2013. Asta dacă vrem să fim responsabili în fața agricultorilor. Și deci, a fi responsabil nu înseamnă doar să te ocupi de conținut, e important și când iei decizia respectivă, deoarece dacă vom amâna prea mult luarea deciziei, dacă în 2014-2015 agricultorii nu vor avea un temei juridic clar pentru acest sprijin, nu știu dacă rezultatul final va fi mai bun. Deci nu ne putem permite o astfel de întârziere. Acum, în ceea ce vește ecologizarea. Și aici am discutat despre simplitate și despre niște condiții echitabile pentru agricultori pe de-o parte și pe de altă parte flexibilitate. Da, cu propunerile făcute am încercat să ținem cont de faptul că agricultorilor li se cere să facă anumite lucruri. Agricultori care acționează pe o piață comună și să ținem cont de faptul că vrem niște uh, rezultate la nivel european. Aceste măsuri sunt complementare și nu exclud măsurile de la pilonul 2, măsurile agricole și de mediu. Agricultorii, deci toate angajamentele contractuale pe care le vor avea agricultorii la pilonul 2, la măsurile agricole și de mediu, se vor oglindi și la cerințele din pilonul 1. Deci dacă un agricultor la pilonul 2 este plătit pentru a plantat, de exemplu, copaci pe o anumită parcelă sau va lăsa uh, iarbă pe, pe parcela respectivă, deci acea suprafață va intra în acel procent de 7%, deoarece cei 7% nu reprezintă un teren în pârloagă, ci reprezintă o infrastructură ecologică. Deci niciodată nu am spus că vrem să transformăm terenurile arabile în pârloage. Nu, nu asta e obiectivul. Așa cum spunea cineva, se, se risipește foarte multă hrană, se risipesc foarte multe alimente și tot așa sunt risipite și terenurile în modul lor de utilizare, tocmai prin sistemul actual de, de, plăci, de plăți și prin stimulările actuale. Deci noi vrem să activăm niște terenuri care nu sunt nici cultivate, nici întreținute, deci vrem să activăm și să stimulăm agricultorii să uh, să mențină aceste terenuri. Acum, în ceea ce privește bugetul și calendarul. Comisia și-a asumat responsabilitatea, a făcut o propunere bugetară și vreau să vă spun că eu îmi doresc ca Parlamentul și Consiliul măcar să reușească să mențină ceea ce a propus Comisia la buget. Însă, propunerea noastră legislativă e, e coerentă și e consecventă. Acum mingea e în terenul Parlamentului și mai ales al Consiliului. Însă cred că va trebui găsită o soluție pentru a nu periclita uh, posibilitățile pe care le au agricultorii de a folosi instrumentele din PAC. Deci nu trebuie să-i punem în pericol deoarece noi nu luăm o decizie în ceea ce privește bugetul. Eu vă asigur, în numele colegiului, Comisia va face tot posibilul pentru a se lua o decizie cât mai rapidă în privința bugetului. Și același lucru mi-l doresc și pentru reforma politicii agricole comune. Acum, măsurile de intervenție pe piață. Spuneți că nu sunt suficiente sau că sunt uh, prea slabe. Întrebarea e cum putem consolida puterea agricultorilor pe piață. Cum putem avea o reactivitate sporită? Și, domnule Dantan, aici ar trebui să vedem cum împăcăm pe de, o pe, de pe o parte uh, acea uh, cerință de a avea mai multă reactivitate și, pe de altă parte, uh, Uh, faptul că spuneți că trebuie redusă oarecum puterea comisiei, deoarece comisia e prea puternică. Deci trebuie să vedem ce vrem. Vrem ca cei de la comisie să reacționeze rapid sau vrem o procedură care durează luni de zile pentru a ajunge la o decizie evidentă, o decizie de a interveni pe piață? Cotele acum și diferitele sectoare. Curând la Parlament va ajunge un raport privind reforma întreprinsă recet în sectorul fructelor și legumelor. Și vom avea ocazia să vorbim specific, deci despre fructe și legume, despre vin de asemenea. Vom avea ocazia, deci să vorbim despre sectorul uh, vinului. De asemenea, avem un pachet legislativ pentru sectorul lactatelor. Și vom face o propunere pentru a vedea cum putem restructura și sectorul uleiului de măsline. Deci și aici, în ceea ce privește sectoarele, avem o abordare specifică. Și da, într-adevăr, există sectoare care au nevoie de această abordare. Și lucrurile trebuie făcute fiecare la timpul său. Acum, în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Eu cred că acesta este nivelul maxim de flexibilitate pe care uh, ni l-am putut permite pentru statele membre și pentru regiuni. Asta pentru a permite atingerea obiectivelor comunitare. Să nu uităm că și aici trebuie să dai socoteală în legătură cu modul în care folosești banii pentru agricultură. Se tot vorbește de flexibilitate și subsidiaritate, însă să nu uităm că această politică agricolă e comună și de fiecare dată, întotdeauna, în fața Parlamentului și Consiliului, trebuie să dai socoteală în legătură cu eficiența utilizării acestor fonduri. Și de aceea, când vorbești de simplificare, trebuie să ții cont de aceste două lucruri. Până unde mergi cu simplificarea pentru a putea demonstra eficacitatea folosirii banilor respectivi. Și voi încheia spunându-vă că suntem conștienți de faptul că e nevoie de un compromis, da, un compromis politic, însă acesta nu trebuie să se îndepărteze de obiectivele noastre fixate inițial. Dacă ne îndepărtăm prea mult, vom avea o problemă de credibilitate. Deci vrem o politică comunitară care să țină cont de uh, problema flexibilității, dar de asemenea de faptul că e nevoie de niște rezultate concrete la sfârșitul acestui proces. Iată câteva elemente pe care țineam să le subliniez. Personal uh, sunt mulțumit, destul de mulțumit de această dezbatere, în ciuda divergențelor de opinie care au apărut. Cred că ne aflăm pe drumul cel bun. Mulțumesc! Mulțumesc, Dacian! Cred că cu toții simțim răspunderea pe care o avem pe umerii noștri și e important să ne străduim ca această politică agricolă comună să facă față așteptărilor agricultorilor noștri. Și cred că am făcut foarte bine să încurajăm uh, organizarea acestei reuniuni transparente între Comisie, Consiliu și Parlament. Dorești să iei cuvântul? E poi Marek Savinski concluderà. Ναι, λυπούμε κύριε Πρόεδρε που ξαναγκάζουμε να ξαναπάνω τον λόγο, αλλά χρωστώ μια απάντηση στον κύριο Τζον Στουαρτ Άκνιου. Îmi pare rău că trebuie să intervin din nou, dar aș dori să uh, îi răspund domnului Agniu, care a pus o întrebare vis-a-vis -vis de Cipru. Vreau să vă puneți căștile ca să înțelegeți ce spun. Uh, Răspunzându-vă, pot să vă spun că noi nu numai, suntem, nu numai că suntem capabili, dar suntem și dispuși să ne ridicăm la înălțimea, la înălțimea așteptărilor în timpul președinției noastre. Trebuie să analizați situația cu atenție în momentul în care veniți în Cipru. Domnul Agnius uh, nu a reușit să identifice decât două tractoare. Păi poate că nu sunt atât de multe tractoare la mare, poate că ar trebui să vă uitați după tractoare în zonele agricole mai degrabă. Mulțumesc foarte mult! Grazie. E adesso Marek a te la parola conclusiva per concludere questa importante giornata di oggi. Abbiamo Aș dori acum să dau cuvântul ultimului vorbitor. Di dare indicazioni concrete, di far capire che le istituzioni che rappresentiamo. Draga Marek, tu ai ultimul cuvânt Îmi pare rău că am depășit timpul care ne-a fost alocat, dar e clar că instituțiile își doresc să mergem înainte pe acest drum. Mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Este nevoie de răbdare în agricultură. Vă mulțumesc că ați participat la această dezbatere. În special aș dori să mulțumesc colegilor noștri, domnilor miniștri, iar uh, cei care nu au fost prezenți, cu siguranță că au avut uh, angajamente foarte importante acasă și sunt convins că ăsta este singurul motiv pentru care au absentat. Aș dori să insist asupra faptului că în cadrul acestei dezbateri nu a existat niciun singur glas care să spună că nu este nevoie de o reformă a politicii agricole comune. Acest lucru derivă până la urmă din cei 50 de ani de experiență care stau în, pe care îi avem și până la urmă acesta este singurul lucru pe care îl avem în comun. Este clar că există multe opinii divergente. Unii au spus că avem nevoie de o reformă profundă a PAC, alții au spus că este nevoie de o reformă radicală, că trebuie să schimbăm tot. Uh, alții că trebuie să schimbăm foarte puțin sau chiar nimic. Aș dori de asemenea să spun că elementul important sau cel mai important al acestei dezbateri este bugetul, sunt banii. Dar aș dori să subliniez faptul că nu există un buget sau finanțe suficiente pentru agricultura europeană. Orice sume am avea la dispoziție, oricât de mari ar fi ele, tot nu vor fi suficiente. Cert este că trebuie să cheltuim banii într-o manieră rațională. Apoi, aș dori să mai subliniez că mă aștept la o reformă care să facă lucrurile mai simple, mai echitabile și mai orientate înspre dezvoltare. Nu pot să vorbesc în numele propriei mele țări, dar aș dori să mă folosesc de această ocazie pentru a vorbi în numele președinției și pentru a sublinia faptul că tratatul de la Lisabona este un tratat care ne impune nouă tuturor obligații și de vreme ce există o politică agricolă comună și de vreme ce există obligația care incumbă agricultorilor de a presta un serviciu public, atunci și noi trebuie să-i tratăm pe aceștia într-o manieră egală. Ecologizarea nu face decât să impună noi obligații publice. Iar ecologizarea se aplică tuturor fermierilor, indiferent de țara din care provin. Acest lucru este inclus în pilonul întâi. Am alocat 30% din bugetele naționale în acest scop. Avem o astfel de ecologizare în Letonia. Dar în Letonia agricultorii care au la dispoziție doar sunt agricultori care au doar câțiva euro la dispoziție, în Polonia au mai mulți bani, iar în Malta nu mai vorbesc, au 200 de euro la dispoziție. Dar să nu uităm că în tratatul de la Lisabona se spune că nu există discriminare nu există justificare pentru discriminare. Și să nu fim surprinși ca politicieni dacă în urma acestei reforme vor exista multe plângeri înaintea Curții Europene de Justiție în care se invocă discriminarea în anumite state membre, bineînțeles. Deci trebuie să ținem cont de acest lucru în cursul acestor dezbateri. Vă mulțumesc foarte mult. Grazie a tutti, grazie soprattutto ai relatori. Mulțumesc tuturor. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Raportorii cu siguranță și-au luat notițe. Succes uh, tuturor, vom avea nevoie. A venit momentul să ne suflecăm mânecile și să lucrăm pentru a atinge obiectivele noastre comune, pentru a atinge obiectivele noastre, așadar, în ceea ce privește și transparența. Vă mulțumesc, o seară plăcută în continuare.